Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer notre... Dragi colegi, vă propun să începem. Ați văzut ordinea de zi. Dacă nu are nimeni nicio observație în legătură cu aceasta, o considerăm ca fiind adoptată. Punctul numărul 2, comunicările președintelui. Vă reamintesc regimul lingvistic toate limbile de care au nevoie ca să se exprime membrii comisiei noastre sunt disponibile. Ați primit uh, pe internet documentele pentru această reuniune, cât și versiunea pe hârtie. Invitații noștri știu și colegii știu. Reuniunea noastră, ca toate celelalte, uh, sunt, uh, e publică Dezbaterele noastre sunt publicate în direct pe internet. Și acum trec la punctul numărul 3, adoptarea uh, proceselor verbale ale reuniunii din 30 iunie. Dacă nimeni nu are nicio observație, considerăm aceasta ca fiind, considerăm proces verbal ca fiind adoptat și trecem la numărul 4, direct, schimb de opinii cu reprezentanții unui grup. Astăzi avem 3 întreprinderi multinaționale eh, reprezentate aici. Mă rog, poate că primele două mai multinaționale decât cea de-a treia. Înainte de a le da cuvântul, aș dori să reamintesc în ce spirit eh, se va derula audierea din această dimineață. Comisia noastră este una temporară este o comisie care are menirea de a încheta uh, practicile uh, ruling și alte legislații sau practici care uh, pot fi discriminatorii și pot compromite calitatea și legalitatea și echitatea concurenței la nivel european sau mondial. Această comisie își dorește să uh, strângă cât mai multe informații în legătură cu aceste legislații și practici și mai apoi să facă recomandații politice pe această bază. În paralel lucrărilor uh, pe acest subiect la nivel mondial, la nivel OCD, sub leadershipul OCD și la nivelul Uniunii Europene, uh, sub leadershipul Comisiei Europene, care săptămâna trecută a adoptat un plan de acțiune pe care însuși președintele Juncker va veni să ne-l prezinte săptămâna viitoare. Iar în cadrul acestei uh, colectări de informații, noi am trimis misiuni de informare în uh, vreo șase țări, cele care păreau cele mai problematice, cinci în interiorul Uniunii Europene și apoi una în Elveția. Am audiat un mare număr de personalități știe, care se ocupă de acest uh, dosar uh, de la Comisia Europeană, de la OCDE, fie uh, persoane care fac parte din părțile interesate, dintr-un punct de vedere sau altul, consorțiul jurnaliștilor care a stat la originea revelațiilor de gen Offshore Leaks sau Lux Leaks, whistleblowerii, deci cei care lansează semnale de alarmă și, de asemenea, principalele cabinete de audit care conciliază firmele în privința strategiilor fiscale. Deci Big Four, cum se numesc ele uh, informal. Raportorii și coordonatorii, adică responsabilii grupurilor politice ale Parlamentului, și-au dorit să asculte și ce au de spus marile firme și mai ales multinaționalele. Și Mulțumesc cu această ocazie reprezentanților celor trei multinaționale prezente aici. E un prim grup, de discuții vor mai exista altele și constat că, la fel cum uh, în domeniul fiscal, există țări care sunt văzute ca fiind necooperante și altele care cooperează. În ce privește firmele, avem firme care nu cooperează, ce obțin pentru moment, și cele care cooperează în dimineața asta avem <laughs> un grup de întreprinderi care cooperează. Și va trebui... Dar mă rog, vom decide asta în alt for, să vedem care sunt consecințele în relațiile Parlamentului European cu firmele care nu cooperează. Mă rog, nu e subiectul din această dimineață, însă am vrut să vorbim și despre asta. Așadar, astăzi avem alături de noi pe doamna Natalie Monetti, care este Chief Tax Officer al întreprinderii Total. Total, fiind cred cea mai mare întreprindere din Franța în ce privește cifra de afaceri și cea de-a patra de hidrocarburi la nivel mondial. Noi, uh, adică ei sunt activi practic în toate țările lumii oricum în toate cele în care există petrol sau gaz care trebuie extras. Apoi, avem alături de noi pe domnul Martin McEwen, Head of Tax, uh, pe lângă SSI, uh, în domeniul energiei uh, este activă această firmă, mai ales în Scoția. Și mai avem pe domnul Cristian Comoletie Mon, care este director pentru chestiuni fiscale la BNP Paribas, grupul BNP Paribas, una din uh, primele bănci din Franța și din Europa, prezent în 75 uh, de uh, țări. Aceste trei firme au o caracteristică comună, în primul rând, că au acceptat să coopereze cu noi, în al doilea rând, una din chestiunile politice importante uh, pe care nu ni le punem și care face obiectul unor propuneri și unor dezbateri în Uniunea Europeană uh, se referă la OCD, Country by Country Report, deci uh, raportarea pentru fiecare țară și se aplică sectorului pe care reprezintă ei. Și atunci ar fi interesant să știm ce părere au aceste firme în legătură cu acest sistem de raportare. Așadar, mă întorc spre raportor. Am uh, prevăzut ca, între, ca să înceapă invitații noștri, însă nu știu dacă nu vrea să facă raportor o introducere. Nu, raportorii nu doresc, nici Eliza, nici Michael nu doresc să ia cuvântul. Uh, s-a cerut o introducere și fac, uh, voi da cuvântul în ordinea indicată, dar uh, nu mai mult de 10 minute fiecare, vă rog, ca să avem și o rundă de întrebări și răspunsuri și voi fi nemilos. Vă voi întrerupe după 10 minute. Doamna Monieti, de la, din partea Total SA, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor uh, europarlamentari, bună dimineața și mulțumesc pentru invitația adresată grupului Total. Câteva cuvinte ca să mă prezint rapid. Domnul președinte la Masur a făcut deja prezentarea, sunt Natalie Monieti, directoare fiscală a grupului Total de 2 ani, dar înainte am fost director adjunct și responsabil pentru fiscalitatea internațională și aproape întreaga mea carieră s-a desfășurat la total, vorbim despre 17 ani. Acum uh, încerc să prezint și activitățile grupului total și politica sa fiscală, uh, dar uh, fac un rezumat, pentru că deja cred că ați primit prezentarea noastră în scris. După cum spunea domnul președinte la măsuri, Total e cea de-a patra companie petrolieră și de gaz pe plan mondial E și primul grup uh, francez uh, capitalizat la bursă, 100 de miliarde de euro uh, la finalul 2014. Total SA e o societate franceză înființată în 1924 în Franța și astăzi cotată la Paris, Bruxelles, Londra și New York pe aceste burse. Grupul nostru are 903 filiale consolidate în aproximativ 130 de țări lista acestor filiale cu procentajele cotelor lor și țara în care și-au sediu și activitatea figurează în documentul nostru de referință și pe internet, pe site-ul nostru. Foarte rapid, mai spun că Total e un grup uh, petrolier integrat, adică își efectuează activitatea în toate sectoarele industriei petroliere, fie în amont, deci tot ce înseamnă explorare și producție de hidrocarburi, dar și în aval, în sensul că industriile mai tradiționale, rafinarea petrochimică, chimie, chimie specializată și distribuția carburanților și a produselor petroliere și trading internațional de țiței și produse petroliere. Total, de asemenea, e un actor important în energiile regenerabile, pentru că suntem numărul 2 pe plan mondial la energie solară, grupul Ana Gas and Power, din care deținem 60%, precizez de asemenea că grupul nostru are aproximativ 100.000 de colaboratori, din care 33.000 în Franța. Foarte rapid, câteva cifre importante. În 2014, total, a avut 12,8 miliarde de dolari rezultate nete ajustate cu o cifră de afaceri consolidată de 236 miliarde de dolari. Adaug încă de pe acum că total Uh, a uh, suportat impozite pe venit de 8,6 miliarde de dolari pe beneficii, ceea ce reprezintă o rată de 53% de impozitare efectivă. Și la aceste 8,6 miliarde de dolari mai adăugăm cam 5 miliarde de dolari cu alte, cu titlul de alte impozite în domeniul petrolier, uh, impozite pe producție foarte rapid diferite noastre sectoare de activitate și care este ponderea lor relativă, uh, sectorul de activități de explorare și producere de gaz și uh, petrol e cel mai mare sector al nostru în ce privește capitalurile și contribuția la rezultat, pentru că reprezintă aproximativ 80% din valoarea activelor noastre și 26,5 miliarde de dolari în ce privește investițiile în 2014 mă adaug că este vorba de o activitate de, pe termen lung. Și e important asta, e important de precizat asta în domeniul fiscal. Rafinarea chimică reprezintă activități de rafinare petrochimică, chimică specializată, aproximativ 10% din capitalele noastre active. Uh, total deține participații în 21 de rafinării. E important să reamintim că e primul în Europa de Est în acest domeniu și, în fine, eh, serviciul de marketing cu toate activitățile de comercializare a carburanților și produselor petroliere, precum și activitatea în ce privește noile energii, eh, foarte prezent în Europa și care este primul distribuitor de carburanți pe continentul african, de asemenea. Uh, aproximativ 15.000 de benzinării la finalul 2014. Cam asta ar fi o prezentare rapidă a uh, grupului total ca să puteți aprecia caracterul internațional și dimensiunile acestui grup ce privește situația sa fiscală. În total e grupul francez care plătește cât mai multe impozite pe venit în lumea întreagă, cu o rată medie de impozitare uh, structural superioară 50%, 53% în 2014, 58% în anumiți ani. Așadar, în 2014, după cum spuneam, mai mult de 8 miliarde de dolari în ce privește impozitele consolidate. Și cred că este bine să subliniem că suntem un grup industrial după cum am menționat în uh, prezentarea activităților noastre. Așadar, uh, suntem chiar, uh, reprezentăm o industrie grea, dacă pot să spun așa, nu reprezentăm venituri intangibile sau incorporale, active intangibile sau incorporale. Și în ce privește fiscul, e important că profiturile noastre sunt direct legate de resursele subsolului, locul în care există resursele noastre petroliere, dar și platformele și uzinele noastre. Deci, nu sunt delocalizabile. Așadar, grupul nostru își plătește impozitul pe beneficiu acolo unde își realizează profitul, adică în principal în țările producătoare de petrol și gaz, acolo unde uh, plătește impozite peste rata obișnuită. De exemplu, iată, în Norvegia 78%, 76,6% în Gabon, în Nigeria un offshore cu mai mult de 80% sau Angola, cam aceeași situație. Deci, aici, la uh, acest nivel, uh, impozitele sunt mult mai ridicate decât uh, uh, plafonul standard sau ratele standard. Deci, logic, Africa reprezenta 500% din uh, impozitele pe beneficiul grupului nostru, Europa aproximativ 24%, însă, bun, în principal e vorba de Norvegia și restul lumii aproximativ 20%. Subliniez și că activitățile noastre de comerț internațional în domeniul țițeiului și gazelor naturale uh, privesc uh, produse cotate pe piețele internaționale, ceea ce înseamnă că noi nu putem fixa prețurile de transfer Uh, așa după cum ne taie capul, dacă pot să spun așa, mai ales că majoritatea petrolului produs e vândut unor terți pe piețele internaționale și majoritatea petrolului pe care îl rafinăm este cumpărat uh, de la terți pe piețele internaționale. Deci uh, prețurile în toate aceste cazuri sunt cotate la bursă. În ce privește politica noastră fiscală, am comunicat dinainte angajamentele total în domeniul impozitării, politica noastră în domeniul de impozite, tax policy, este disponibilă pe internet, deci uh, nu voi insista aici. Cred că, în principal, după cum am subliniat, e că legătura dintre locul în care ne realizăm beneficiile și cel, cel unde ne plătim impozitele e foarte clar stabilită în ce privește activitățile noastre și optimizarea fiscală agresivă și pe termen scurt nu face parte din practicile noastre. Pentru că atunci când total investește într-o țară, investește pe termen lung, sigur, exploatațiile petroliere, acolo vorbim de 20 până la 50 de ani în medie și pentru noi e esențial să fim acceptați și să avem relații de încredere cu statele în care ne desfășurăm activitățile și cu comunitățile de la fața locului deci, iată, ne plătim uh, cinstit impozitele în țările unde lucrăm și astfel suntem acceptați acolo. Atunci, dacă am avea o politică fiscală agresivă, atunci câștigurile noastre pe termen uh, scurt nu s-ar compara, ar fi mult mai mici decât efectele negative pe termen lung. Și în final, rapid, vin la acest subiect al rulingurilor care, aceste sentințe care interesează uh, comisia dumneavoastră, iată ce reputație proastă au după LuxLeaks, însă subliniez că acestea în principiu nu sunt un mijloc de a acorda niște avantaje nemeritate unor firme sau unor persoane fizice și uh, nu trebuie să uităm tabloul general. din contra, E vorba de un, o metodă de o, o unealtă de securitate juridică pentru întreprinderi și state, pentru că statele astfel pot să se asigure că întreprinderile vor îndeplini condițiile fixate în legislația acestor state pentru a beneficia de eventuale avantaje. Deci noi nu dispunem de nicio sentință în acest sens care să ne, care să ne fi creat un avantaj uh, care să ducă la o distorsionare a concurenței ci nu suntem, nu ne opunem deloc idei ca aceste sentințe să facă, aceste ruling-uri să facă obiectul unui, unui schimb automat de informații între administrațiile fiscale. Însă nu credem că aceste documente pot fi făcute publice, pentru că, în general, fiind vorba de a aplica o, normă de drept la o stare de fapt, în cererile de ruling și deciziile de ruling, există foarte multe informații detaliate în ce privește activele, activitățile unei firme, care dacă ar fi făcute publice, ar crea probleme de concurență, fără îndoială, și s-ar divulga anumite secrete comerciale. Asta v-am uh, putut prezenta foarte general, dar vă stau la dispoziție, sigur, dacă aveți întrebări. Merci, madame. C'était très... Mm. Mulțumesc uh, pentru toate aceste precizări oferite pe multe probleme. Dau cuvântul lui domnul Martin McEwen, uh, șeful serviciului taxe de la SSP. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitația adresată de a vorbi astăzi. Sunt uh, bucuros că acordați atenție în comisia dumneavoastră. Mă numesc Martin McEwen și sunt uh, șeful serviciului de impozitare grupului SSE. Acționăm în Marea Britanie în domeniul energiei regenerabile. Deci, în ce privește regulamentele financiare uh, din pot vorbi despre experiența noastră în cadrul SSE, despre procesul pe care l-am parcurs pentru a fi acreditat pe piața foarte complexă din Marea Britanie. Noi considerăm că creditarea independentă este foarte importantă și sigur că după prezentare vă stăm la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. În ce privește impozitarea, există un model specific în Marea Britanie pentru a crea încrederea consumatorului în ce privește modul de impozitare. Când este vorba despre taxarea corectă a marilor corporații, a profitului marilor corporații eh, trebuie să existe o impozitare în momentul în care eh, profitul se realizează în țara în care s-a realizat acest profit, pentru că impozitarea nu este o penalizare a profitului. Deci noi trebuie să demonstrăm respect față de țările în care operăm iar în Marea Britanie ne dorim un sistem de impozitare corectă. Recent am efectuat cercetări în ce privește atitudinea unor companii de evaziune fiscală și cred că și noi și dumneavoastră ați fi surprinși de rezultate, dar cred doar 34% din public are încredere în marele uh, business că plătește corect uh, taxele. Doar 10% din uh, cei chestionați consideră că este corect să îți transferi profitul. Doar 6% din cetățeni au încredere că se furn... există transparență în ce privește sistemul de impozitare. Deci eu cred că uh, Eh, majoritatea cetățenilor în eh, atare demonstrează mai degrabă eh, neîncredere. Bun, această cercetare a fost efectuată recent. Iar anul trecut a existat o și mai mare prăpastie între consumator, cetățean și afacerile de amploare ale marilor corporații. Deci există o modificare, a existat o provocare față de noi și am întreprins pașii necesari pentru a crea o mai mare transparență a sistemului de impozitare, dar a fost nevoie de o politică în domeniul fiscal, inclusiv pentru a combate paradisurile fiscale. Deci, noi am informat despre activitatea desfășurată, despre profitul realizat și impozitele percepute. Deci este nevoie de explicații pentru ca toți cei care se consideră stakeholder să beneficieze de aceste informații. Și uh, suntem mai deschiși față de acești stakeholder decât am fost înainte. În cadrul SSE, uh, noi uh, am rezistat rezistat tentației de a recurge la paradisuri fiscale sau la uh, un tip de evaziune fiscală și cred că acesta este uh, modul corect de a acționa. Iar în ce privește acest sondaj, este clar că și uh, guvernele înțeleg că trebuie să întreprindă pași în această direcție, dar cred că toate instituțiile europene trebuie să se concentreze pe uh, sistemul de impozitare în uh, lumea afacerilor. Există inițiative ale OECD pentru coordonarea activității între diversele state pentru a crea un sistem de impozitare mai corect. Dar uh, eu cred că și um, lumea afacerilor trebuie să uh, își asume un rol de pionierat în a acționa transparent. Noi credem că modul cel mai corect de a face față acestor uh, provocări este să ascultăm pe clienții noștri și pe publicul larg și să acționăm cât mai deschis cu putință. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Mechiun, și îi dau cuvântul acum domnului Cristian Comole Turma, director pentru probleme eh, de impozitare la BNP Paribas. Euh, mulțumesc, domnule președinte. În calitate de bancă europeană, BNP Paribas se bucură să poată participa la lucrările acestei reuniuni și mulțumesc pentru această oportunitate de a, prezenta, de a ne prezenta experiența noastră. Aș dori să spun câte ceva despre cine suntem noi. Astăzi BNP Paribas este uh, prezent în 75 de țări 188.000 de angajați uh, din țări câte poate de uh, variate. 48% sunt uh, în țări europene, 21% în alte părți ale lumii și restul în Franța. Um, grupul are două tipuri de activități. pe de o parte, activitatea um, băncii cu amănuntul, retail-uri, deci credite de consum, uh, asigurări mm, și acest gen de produse și pe de altă parte chestiunea de uh, investiții. 73% din venituri vin din, uh, din domeniul retail, restul reprezintă 27%. BNP Paribas este prima bancă în Europa pentru clienții, pentru întreprinderi și avem peste 20 de milioane de clienți. Revin la uh, subiectul um, de astăzi, și anume modul în care întreprinderile care funcționează în Europa sunt uh, supuse taxării. Pentru a face un rezumat, dorințele unui grup uh, în domeniul fiscal, un grup ca al nostru, este să asigurăm cel mai mare nivel posibil de conformitate. Deci încercăm să respectăm toate reglementările din țările în care lucrăm și vrem să ne asigurăm că fiecare stat în care lucrăm își primește cota de impozitare ce îi revine. Acest uh, efort uh, de conformitate uh, aduce cu sine unele costuri și aș dori să vă dau câteva cifre în acest sens înainte de a vă, da, vă explica și regulile pe care ne supunem. Deci, impozitele plătite în 2014 au fost 2,2 miliarde pe întreaga uh, activitate. Față, și asta față de 3,9 miliarde uh, cifre de afaceri uh, a grupului. Deci 56% este impozitarea acești 2,2 miliarde sunt, se împart în trei categorii. O parte taxe specifice ale sectorului financiar, bancar, mă refer la taxele sistemice, cât se poate de variate, dar și la TVA, care în sectorul TVA este o taxă definitivă spre deosebire de celelalte sectoare care pot să își recupereze aceste fonduri. În plus, în Franța, plata TVA-ului uh, este acompaniată de o taxă de, pe salarii. Deci asta este o primă uh, parte, jumă, o, cam jumătate, un sfert este impozitul pe, uh, pe întreprindere, impozitul corporativ și apoi restul sunt alte tipuri de taxe. Voi analiza acum uh, situația um, impozitului pe uh, impozit, impozitului corporativ la nivel global taxa, taxele plătite se Uh, ridică la 2,6 miliarde la 3,6 miliarde. Deci uh, aproximativ 85% din beneficii uh, obținute la nivel mondial. Dacă eliminăm țările unde nu am făcut beneficii și încercăm să comparăm numai situația unde am făcut beneficii și uh, taxele pe care le-am plătit pe aceste beneficii, rata uh, nu atinge acest, uh, acest, acești 85%, dar la nivel mondial rata medie este de 28% și se distribuie destul de um, um, uniform să spunem, 29-30% în Europa, 23% în Asia și um, în America undeva 26-27%. Aceste um, sarcină considerabilă, această povară considerabilă asupra grupului nostru, de unde, unde și are cauzele. În primul rând, suntem prezenți în țări cu uh, o rată de impozitare ridicată. Uh, este vorba de Europa, Franța, unde ne avem uh, sediul și Franța este țara din Uniunea Europeană cu o rata cea mai înaltă de impozitare, 38%, dar suntem prezenți și în Belgia și în Italia, unde taxele sunt de aproximativ 31% și 2,3% respectiv. În celelalte țări în care suntem foarte prezenți, rata este superioară a 30%. De exemplu, în uh, Brazilia, în uh, Japonia, în India și așa mai departe. În fiecare din aceste țări, politica noastră este una de conformitate fiscală. Încercăm să și ne asigurăm că respectăm toate regulile aplicabile aceste politici au fost formalizate și stabilite în reguli de mult timp, țările în care rata de impozitare este cea mai scăzută și în care avem un uh, sediu, pentru că bineînțeles că există, uh, îi urmărim pe clienții noștri unde au nevoie de finanțare, mai ales finanțare pentru, sau printre altele finanțare pentru export, când analizăm situația, Uh, și asta și în perspectiva raportării de la țară la țară, pe care ați menționat-o, domnule președinte, putem vedea că rezultatele noastre cele mai slabe sunt obținute tocmai în țările acestea cu uh, rată de impozitare scăzută. Asta merge exact împotriva mitul, miturilor care spun că țările cu rată de impozitare scăzută sunt cele în care se concentrează veniturile pentru a evita plata impozitelor. La noi se poate spune clar că nu este cazul și uh, raportarea de la țară la țară pe care o pe care o urmărim acum va arăta acest lucru aceste țări cu fiscalitate redusă nu au fost întotdeauna și cele mai cooperativ, cooperante, după cum spunea domnule președinte, și noi uh, suntem foarte atenți ca statele în care suntem prezenți să adopte standardele internaționale de transparență și schimb de informații. Astfel, în trecut ne-am uh, uh, retras din Panama uh, și din uh, insulele Virgine britanice tocmai pentru a ne concentra asupra țărilor care au adoptat aceste standarde de transparență și schimb de informații. Dincolo de respectarea regulilor naționale în țările în care suntem prezenți, un element important a politicii noastre de conformitate este politica noastră în ceea ce privește prețurile de transfer aceste preț au, prețuri uh, de transfer au uh, o reputație foarte mm, uh, negativă, însă noi ce facem este să respectăm regulile impuse de OCDE, astfel încât să și aceste prețuri au exact, și aceste prevederi ale OCD au exact scopul ca um, veniturile să nu poată fi transferate în zona unde sunt mai puțin impozitate. Avem o politică globală și coerentă în ceea ce privește prețurile de transfer. Aplicăm în totalitate principiile definite de OCDE, care au ca obiectiv, spun încă o dată, ca fiecare stat să beneficieze de partea sa um, justă în, uh, prin impozitare, să, să poată participa la valoarea adăugată obținută pe teritoriul său și încă un element uh, în ceea ce privește aceste prețuri de transfer este evitarea dublei impune. Cele două state trebuie să se pună de acord pentru a vedea cine este taxat uh, pentru ce. Din acest punct de vedere, cred că sectorul bancar Uh, nu se confruntă cu o serie de dificultăți uh, menționate în ultimii ani și uh, mă raliez celor spuse de colega noastră fiind, privind sediile locale și activitățile noastre locale sunt foarte aproape de, apropiate de, persona, de persoanele de, de acolo. Nu avem brevete, deci nu avem fonduri care pot fi uh, relocalizate conform principiului optimizării fiscale. Noi suntem deja um, destul de avansați uh, față de alte sectoare. Uh, regulile pe care OCDE le um, elaborează acum și în ceea ce privește BEPS sunt deja aplicate la noi. Noi lucrăm în diferite, sub diferite administrații, autorități și toate au considerat că politica noastră este constantă, că este una de conformitate și că reflectă contribuția pe care trebuie să o aducem în fiecare stat. Așadar, um, concluzii. Suntem prezenți în țări cu fiscalitate ridicată, nu considerăm asta ca fiind o problemă. Vrem uh, să vizăm uh, conformitatea perfectă cu legislația, legislațiile naționale, uh, agențiile de rating social menționate de colegul SS, de la SS consideră că atitudinea noastră este cât se poate de exemplară Bineînțeles, uh, am acceptat cu plăcere și eventuale simplificări, uh, cum ar fi armonizarea impozitului pe întreprinderi. Dar nu cred că vom mai putea discuta despre asta. Mulțumesc, uh, spune președintele. Acum trecem la întrebări și răspunsuri și am să dau întâi cuvântul celor doi coraportori, întâi Eliza Ferreira. Je vais poser mes questions. Mulțumesc, voi trece la limba engleză pentru că e limba cea mai răspândită aici, e mai ușor de lucrat în engleză, deci în engleză. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, mulțumesc pentru mesajele pe care le-ați transmis și pentru bunele dumneavoastră practici și pentru că ne stați la dispoziție ca să avem un dialog cu dumneavoastră, ceea ce deja e o dovadă că dumneavoastră recunoașteți faptul că, sau a recunoașterii faptului că și corporațiile au uh, datorii față de societate să le explice ce exact fac ele. Acum intrând în detalii și întrebări specifice, aș începe prin a vă întreba pe toți, uh, pe toți trei, că ați dat dovadă de faptul că ați înțeles responsabilitatea corporatistă. Pe de altă parte, ne confruntăm cu multe firme care spun că dacă alții nu fac la fel ca noi, atunci nu facem nici noi. Și astfel de atitudine nu se va schimba peste noapte, astfel încât uh, actori importanți ca multinaționale trebuie să fie un element al schimbării pozitive și nu mm, cei care pun bețe în roate. Însă aș dori să înțeleg ce, cum vă percepeți dumneavoastră față de alți competitori, pentru că dumneavoastră lucrați pe piețe foarte competitive și oligopolistice. Credeți că practicile dumneavoastră constituie un avantaj pe piață. Cum, ce părere au acționarii cu privire la aceste practici? Care ar fi avantajele și dezavantajele dumneavoastră din uh, punct de vedere economic? Chiar dacă din punct de vedere al societății, noi ne dorim asemenea schimbări. Uh, Așadar, uh, acum dacă e să intrăm în uh, detaliu în legătură cu prezentările pe care le-am auzit. În cazul BNP Paribas, am citit în presă că Paribas are mai mult de 200 de filiale situate în ceea ce numim noi paradisurile fiscale. Încă mai e valabilă informația asta? S-au schimbat lucrurile? Uh, chiar dacă ne informați că aveți acest cod de conduită, um, it is a bit, a bit, uh... totuși uh, aș dori să aflu mai multe detalii. Dumneavoastră ați menționat uh, faptul că ați plecat din Panama. Dar avem o listă OCDE în legătură cu paradisurile fiscale. Avem, aveți și alte elemente pentru a determina ce anume este un paradis fiscal, uh, caracterul secret, uh, impozite foarte mici sau altele asemenea. Aveți asemenea practici și în legătură cu clienții dumneavoastră, pentru că avem și alte informații care ne spun că majoritatea băncilor, de fapt, uh, ajută clienții să eludeze impozitele. Așadar, dumneavoastră aveți asemenea practici sau nu? Cât despre reprezentanta total, da, asta este o mare multinațională. Dumneavoastră apelați la agresivitate fiscală sau la optimizare sau nu mai apelați la asemenea practici? Ce părere aveți de sistemele mm, fiscale care favorizează uh, plata unor impozite foarte scăzute? Astăzi știm că compania dumneavoastră a făcut public uh, numărul de filiale, însă există informații divergente. Se aude că aveți 30 de filiale în uh, țările de jos, ceea ce nu corespunde cu informațiile pe care mi le-ați dat. Care ar fi avantajele uh, unui sediu în țările de jos? E vorba de faptul că nu sunt impozitate uh, dobânzile sau o altă asemenea practici care va, raven, care va avantaja. Noastră ați spus că veți închide filialele din Bermude, insulele Cayman și Bahamas, aceste paradisuri fiscale. Ați uh, vorbit de 9 filiale. Însă se pare că mai aveți 19 în alte paradisuri fiscale. Deci este un proces în curs de desfășurare să știm care sunt cifrele reale. Există o strategie? De ce considerați că doar aceste trei țări reprezintă paradisuri fiscale? Pentru că s-au identificat 82 uh, de astfel de uh, locuri în întreaga lume. Și informațiile care circulă aici sunt uh, divergente. Ați menționat ce venituri a declarat în lumea întreagă și în Franța și ce impozite ați plătit. Uh, distribuția în lumea întreagă uh, urmează un anumit model, aveți și profituri nedeclarate în aceste jurisdicții speciale sau sunteți complet transparenți? și uh, către reprezentantul SSE. Aș dori să știu, a fost recunoscut public acest premiul sau beneficiul pe care l-ați primit. Și v-aș mai întreba pe toți, sunteți în favoarea uh, rapoartelor pentru fiecare țară și a transparenței totale? Ne puteți arăta care sunt avantajele? Dacă mm, divulgați prea multe informații, poziția dumneavoastră concurențială Uh, va fi afectată? Cât de transparentă poate fi o firmă ca să nu-și uh, pericliteze afacerile, dar să și uh, răspundă cererilor cetățenilor și ale contribuabililor. Îmi pare rău că m-am răpit atâta timp, dar am avut multe întrebări. Mulțumesc, Elida, și domnul Toiler, celălalt raportor. Thank you very much. Uh, mulțumesc, domnul președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, reprezentanților comunității de afaceri prezenți astăzi aici, pentru că au dorit să vină în fața noastră ca să discutăm aceste chestiuni. Noi suntem co-raportori și avem sigur multe întrebări de pus. Aș menționa aici faptul că <clears throat> Noi am invitat mai mulți reprezentanți ai multinaționalelor, dar nu toți au acceptat, ceea ce nu ne prea convine. aș fi vrut să spun asta încă de la început, pentru că de multe ori se face aici lobby când discutăm uh, diverse legi. Acum avem și noi întrebări și vă mulțumim pentru prezența aici. Pentru mine e foarte important să pot să vă pun aceste întrebări direct ca să înțelegem uh, ca să înțelegem exact uh, cum vă faceți planificarea fiscală. În ce privește reprezentanta total, care e practic uh, reprezentant a economiei reale, ca să spun așa, poate ar fi mai ușor acolo de uh, aflat anumite informații, ceea ce poate fi mai dificil dacă e vorba de industria financiară, de sectorul bancar, unde avem uh, mai multe bunuri materiale. Poate ne puteți explica din punct de vedere tehnic cum uh, faceți, uh, cum faceți planificarea fiscală? Discutați, uh, aveți programe de investiții? Discutați despre deschiderea unei noi piețe? Mm, planificați deschiderea unor mm, reprezentanțe permanente? Cu siguranță vedeți care sunt oportunitățile de piață pe o nouă piață pe care intenționați să intrați, dar apoi mai aveți discuții, analize ulterioare, uh, în legătură cu efectele impozitelor. Uh, intră asta în calculul investițiilor unei companii multinaționale? Poate ne niște indicații în legătură cu modul în care procedați. O a doua întrebare, dar uh, deja a fost pusă de colega mea Ferreira. E vorba de această raportare pentru fiecare țară Poate știți că un proiect uh, OCDE recomandă o astfel de, un, un astfel de sistem de raportare pentru administrațiile fiscale. ONG-urile, dar și uh, oamenii de știință ne recomandă să introducem o asemenea raportare și în cerințele publice de raportare unii eh, membri ai comunității de afaceri ar eh, putea să ne spună că asta ar însemna să divulge mm, secrete ale companiilor lor și ar fi un dezavantaj pentru companiile europene. Ce opinie aveți, dacă aveți deja în legătură cu astfel de raportare publică pentru fiecare țară? Și o treia întrebare Ba nu, de fapt voi reveni pentru că uh, nu mai știu exact ce întrebare vreau să pun, spune domnul uh, Toiler. Domnul Lamasur. Acum a Hübner, în numele grupului PP. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu CCCTB, cu impozitarea corporatistă, Noi uh, am stăpânit multe speranțe în rândurile oamenilor că am putea rezolva problema impozitarea multinaționalelor cu această inițiativă. Am înțeles, uh, doamnă Monieti, că fiecare, din, fiecare element al grupului noastră multinațional operează separat. Deci, ce prea aveți în legătură cu consolidarea? Ați ați accepta și beneficiile acestea sau datorită structurii firmei dumneavoastră v-ați opune consolidării? O a doua întrebare în legătură cu litigiile. Recent în uh, la nivel global a crescut foarte mult numărul litigiilor internaționale pe probleme de impozite. Uh, eu aș întreba, care ar fi, cum credeți dumneavoastră că ar fi să fie cel mai bun sistem pentru a soluționa aceste litigii? Credeți că sistemul actual uh, funcționează satisfăcător? Sau v-ați dori un sistem de arbitraj obligatoriu? e o chestiune importantă pentru companie Și o ultimă întrebare legată de transparență, că fie că ne convine, fie că nu, transparența e o tendință actuală și va rămâne actuală pe termen lung. Chiar dacă unele din elementele uh, inițiativei OCDE vor da greș, însă această tendință va rămâne. Întrebarea mea poate nu vă va conveni, însă nu vă va conveni, însă întreb totuși, multinaționalele sunt deja conștiente de faptul că a început acest, această nouă tendință care uh, e una de durată. Nu e doar legată de LuxLeaks. Credeți că va fi un nou val de un sistem de, de sisteme de planificare uh, fiscală mai uh, inovatoare sau uh, că cei care doresc să eludeze sau să înșele sistemul vor fi întotdeauna cu un pas înainte, înainte celor care își doresc soluții legale. Îmi pare rău pentru întrebare, dar uh, vreau să știu prea dumneavoastră. Dumneavoastră luați în serios această problemă a transparenței sau nu? Mulțumesc. Merci, Danuta. Pour le grup ICR. Mulțumesc. Și acum uh, reprezentantul grupului ECR. The ECR group has always welcomed the Commission recognition. Grupul ECR uh, a salutat această inițiativă a Comisiei uh, care spune că statele membre sunt responsabile pentru sistemele lor de impozitare. Acum grupul, grupul nostru salută de asemenea și uh, ceea ce face la ora actuală Comisia și ceea ce fac statele membre și anume promovează activ lupta împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale și a unei planificări fiscale agresive în toate formurile internaționale. Și aici aș dori să uh, vă adresez următoarele întrebări. Cum anume ar putea statele europene să-și simplifice sistemele de impozitare astfel încât companiile să dispună de un nivel de egalitate în cadrul pieței unice? care, sisteme de, care sunt sistemele de impozitare ehm, care împiedică companiile să eh, crească și să poată fi competitive în Europa. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă, și acum domnul Torvalds pentru grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. cum uh, se spune în westernurile spaghetti, avem de-a face cu cel bun, cel rău și cel urât. Dumneavoastră, cel puțin la suprafață, puteți fi cei buni. Uh, și v-aș adresa o întrebare în legătură cu structurile, pentru că avem probe că există condiții diferite de creștere economică pentru țările de mici dimensiuni și cele de mari dimensiuni. Dacă vă interesează teoria, ceea ce uneori, mă, uh, ce uneori nu cred, uh, Există un articol interesant în legătură cu această, aceste diferențe de creștere economică, ce cauzează probabil o situație în care țările mici, cu condiții mai proaste de creștere economică, să uh, eludeze în mod agresiv uh, plata impozitelor. Așadar, vă întreb dacă aveți o opinie aici uh, în legătură cu activitatea companiilor dumneavoastră Probabil că puteți verifica în practică dacă această teorie uh, are un temei în realitate sau uh, în Europa problema e mai serioasă în ce privește condițiile creșterii economice. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnule Masur, Fabio de Mazi pentru GUE acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, niciun western de calitate nu, niciun western de calitate nu lipsesc în pușcăturile, deci uh, voi începe să trag. În primul rând, pentru BMP Paribas. Nu, dar știu să țintez bine, nu vă temeți. În Huffington Post uh, are un articol în care spune că unitatea de management a BNP Paribas a oferit uh, o prezentare PowerPoint foarte frumoasă investitorilor ucrainieni uh, în privința eludării uh, fiscale. Nu știu, v-aș întreba dacă așa faceți afacerile în mod obișnuit sau nu. Poate aveți o prezentare PowerPoint pentru noi. Apoi aveți o experiență negativă cu raportarea pentru fiecare țară. Sistemul bancar e unul din cele mai complexe în ce privește mm, profitabilitatea. Și în, pentru reprezentanța total, care își dorește poate transparență totală. Vă întreb totuși de ce n-ați inclus 30 uh, de filiale din 178 uh, care își au sediu în uh, țările de jos din lista noastră publicată în martie 2013. Este un motiv special pentru care nu ați publicat aceste filiale și apoi v-aș mai întreba mă rog, deși a menționat deja doamna Ferreira, deci ați închis doar 9 din 19 filiale din Bermude, Bahamas și insulele Caiman. Oare cele pe care le-ați închis au fost utilizate în trecut pentru uh, eludarea taxelor sau de ce le-ați închis? Și de ce aveți atâtea filiale în țările de jos? Nu poate fi doar pentru motivul că uh, țările de jos v-au autorizat să aveți registre contabile în uh, dolari americani. Ca ce cotă din profitul noastră trece prin cele de jos? În 2012, 2013, 2014 a avut, total a avut un profit global de 14,3 în 2013 eh, miliarde. Acum eh, spuneți că plătiți taxe, eh, în trecut n-ați făcut-o și ați avut mare profit, adică v-ați schimbat modelul de afaceri sau de ce v-ați hotărât acum să plătiți impozitele pe care nu le-ați plătit anterior? Pentru că au existat asemenea activități de eludare a, a impozitelor de către corporații, și anume corporația Total. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Zarianopoulos, pentru neafiliat. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pentru BNP Paribas. Pentru că se pare că sunt specializați în a acorda consultanță unor terți. În Grecia am avut o bancă mare, banca agricolă, care a acordat credite pentru fermieri. Ceea ce înseamnă că întreaga zonă agricolă a Greciei este acum îndatorată. Și în momentul în care uh, uh, această bancă uh, a fost în proprietatea statului. Pariba uh, a determinat guvernul grec să transfere partea sănătoasă a acestei bănci uh, gratis spre o altă bancă, iar partea uh, toxică uh, să fie uh, rezolvată. Deci, uh, asta a creat indignare în Grecia și consultantul a fost Pariba. Altă întrebare. Din nefericire, guvernul se apropie de un acord cu cele trei instituții în legătură cu problema prea bine știută. Și o condiție a acestui acord va fi ca, din nou, cetățenii greci să se confrunte cu impozite cumplite. Deci, pentru noi, să discutăm astăzi situația marilor companii și modul în care vor reuși să evite impozitarea, în timp ce greul va cădea pe umerii cetățenilor, mă determină să vă întreb dacă nu ar exista un tratat Maastricht în ce privește libera circulație a capitalului, ați avea posibilitatea să beneficiați de asemenea privilegii în materie de fiscală? Și o întrebare către comisia noastră. Multe companii multinaționale au fost întrebate uh, rugate să răspundă la această întrebare, dar au refuzat. Dar beneficiază pe de altă parte de cadrul financiar din uh, Uniunea Europeană, deci nu putem să uh, impunem sancțiuni pentru aceste companii. Iar compania Coca-Cola uh, din Grecia este o uh, mare uh, companie și există și compania Eldorado care, are, care este bazată în țările de jos care uh, au uh, acționat în Grecia, dar nu au plătit niciun fel de impozite. Mulțumesc foarte mult. Da, putem întreba și de ce armatorii greci nu plătesc uh, impozite. Bun. Da, cuvântul acum uh, lui Ana Gomes în numele grupului socialist. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am putut să particip de la început, dar asistenta mea a fost prezentă în sală și îmi va uh, relata ce s-a discutat până acum. De, nu vreau să mă refer la taxele care sunt 85% plătite în statele membre, pentru că ă, până la urmă acesta este un nivel de taxare ă, care se practică. Dar v-aș întreba, ce credeți că ar trebui să fie cum să arate politicile publice în materie de fiscalitate corectă Așa cum uh, a propus și comisarul Pierre Moscovici, ce credeți dumneavoastră despre măsurile pe care el le recomandă pentru a evita transferul de profit și evitarea de uh, impozitare ce considerați uh, dumneavoastră în legătură cu obligativitatea de a raporta pentru fiecare stat în parte? Mulțumesc foarte mult. Merci, Monsieur le Président. Euh, ma... Pentru noul grup, domnul Manu. Deci, o întrebare în legătură pentru BNP Paribas ce considerați dumneavoastră în legătură cu președințele uh, uh, din Luxemburg, uh, având în vedere noile evoluții și după aceea care este politica pe care ați adoptat-o de atunci, ce practici recomandați în legătură cu propunerea sans ruling, fără ruling. Mulțumesc. Există vreo solicitare de intervenție din partea grupului EFDD? Atunci le dau cuvântul invitațiilor noștri. Poate începem cu BNP Paribas, după aceea cu SSE și tot așa. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost foarte multe întrebări care ne-au fost adresate și uh, Sper să nu omit nici una. O primă întrebare se referea la prezența în regiunile considerate a fi paradisuri fiscale cu o trimitere la un anume, anumite studii ale ONG-urilor din acest punct de vedere. Trebuie să clarificăm lucrurile. Există o lipsă de rigoare în uh, contabilitatea practicată de unii, uh, care uh, de fapt îmbrățișează o cauză legitimă pe care doresc să o apere. Deci nu cred că putem trata însă astfel o activitate reală pentru că de fapt, există fluxuri financiare care tranzitează câteodată uh, teritoriul unor insule. Acesta ar fi un element uh, de slăbiciune. Un alt punct slab. Există câteodată uh, niște activități superficiale din anii 70 încă, dar Eh, evoluțiile din ultimii ani eh, contravin acelor fenomene. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a întâmplat în octombrie 2008 a existat o primă conferință internațională privind paradisurile fiscale organizată în comun de Franța și, Mara- și Germania și uh, în cadrul grupului G20 s-a vorbit despre uh, acest subiect și de atunci lumea s-a schimbat complet. A existat un forum mondial privind transparența și schimbul de informații. Um, de asemenea, sub egida OECD au fost uh, întreprinse demersuri în acest sens. Deci, față de aceste liste care împart statele în diverse categorii conforme și non-conforme vis-a-vis de acest obiectiv, eu cred că trebuie să uh, ne gândim că uh, au început să fie respectate standarde foarte riguroase și acest lucru se vede în practică. Deci un grup ca BNP Paribas se raportează la aceste standarde. Alte liste vis-a-vis -vis de BNP Paribas, vis-a-vis -vis de activitatea în diverse teritorii. Știți că Franța publică în fiecare an o asemenea evidență și astăzi, 23 iunie, lista uh, deja a fost uh, publicată. Asta nu uh, ne plasează neapărat în domeniul de securitate juridică, dar există o listă care este actualizată an de an, care este rodul unui, unei activități laborioase sub egida forumurilor internaționale în teritoriile în care operăm. Ne străduim să uh, adaptăm și să uh, ne raportăm la aceste standarde internaționale. Vorbim acum despre Luxemburg, dar noi am avut 3700 uh, de persoane care au operat în Luxemburg și după după ce uh, a fost uh, achiziționat și grupul uh, Fortis de către BNP Paribas, am, ne-am mărit clientela din Luxemburg. Deci este o activitate cât se poate de amplă, iar ONG-urile la care ați făcut dumneavoastră trimitere Uh, sigur, ele afirmă că sunt prezenți în Luxemburg. Da, uh, da lucru este valabil și în uh, Belgia, dar Asta nu înseamnă că noi operăm în Belgia ca și când am dorit să profităm de un paradis fiscal. Deci suntem impozitați cu aproximativ 30%. Deci, în acele studii contabilitatea care a fost uh, făcută de către ONG-uri a fost uh, totalmente eronată. Noi avem o activitate uh, serioasă peste tot unde lucrăm, ne străduim să acționăm transparent, iar în ce privește Uh, fiscalitatea mai relaxată. Trebuie să știți că în Franța există un dispozitiv foarte uh, riguros uh, care nu permite să se creeze diverse entități în țările în care operăm baza unei fiscalități mai laxe pentru că uh, regimul de care beneficiem la fața locului uh, comportă până la urmă o impozitare a societăților franceze și uh, nu se recurge la regimul cel mai favorabil. Deci, deci noi nu ne comparăm cu regiunile în care fiscalitatea este mai lejeră. Deci, în ultimul deceniu, uh, cred că uh, nu putem, din acest punct de vedere, să adresăm reproșuri grupului BNP Paribas. Deci, în ce privește prezența noastră în țările în care fiscalitatea este mai scăzută, cred că lucrurile sunt foarte clare. Iar în ce privește clientela, și din acest punct de vedere, cred că lucrurile sunt clare. Băncile, BNP Paribas, ca și celelalte, sunt uh, până la urmă primele uh, vizate de uh, dispozițiile fiscale. Există o impozitare la sursă, dar în același timp noi suntem colectorii de informațiile de care uh, fiscul are nevoie. Deci, există un schimb de informații la cerere atunci când organele fiscale formulează solicitări și astăzi există o nouă fază, un schimb automat de informații. Directiva privind activitatea băncilor a fost adoptată în 2005 și uh, aici există deja formulări uh, de ordin general, dar recent prin proiectul FACTIA care uh, a fost gândit în Statele Unite și în urma evoluțiilor privind un schimb de informații automate care sunt prevăzute și în cadrul OECD, există deci, acest tip de colaborare și de fiecare dată băncile au răspuns pozitiv au fost făcute investiții și în ce privește sistemul informatic pentru a face față acestor exigențe. Dar noi suntem de asemenea colaboratori conștiincioși și uh, o facem în mod 100% gratuit față de autoritățile publice. Aș adăuga că într-o serie de țări din Europa în care activitatea băncilor nu este atât de dezvoltată, schimbăm uh, informații și privind certificatele de conformitate fiscală. Și uh, după aceea, de asemenea, închidem conturile la solicitarea organelor fiscale. Deci ne respectăm obligațiile și ne străduim și ca la nivelul clienților noștri obligațiile fiscale să fie respectate. A mai fost adresată o întrebare și în legătură cu Uh, rezolvarea conflictelor, disputelor. Și uh, este bine să menționăm acest subiect. În ultima vreme, în ultimii ani, mecanismul de eliminare a dublei impozitări pe care uh, se bazează regulamentele financiare pe plan mondial funcționează mai puțin bine. De ce? Pentru că Acest mecanism se află în etapa în care sunt exercitate eh, controle tot mai numeroase, mai eh, aprofundate între eh, administrație și client, au existat uh, situații în care s-au perceput de dublă impozitare, chiar triplă sau quadruplă impozitare. Deci, uneori, acest mecanism nu funcționează pentru că în momentul în care a fost aplicată o penalizare, despre care nu se știe dacă în final va fi menținută sau nu, administrația refuză ca dosarul să fie uh, examinat în cadrul unei proceduri amiabile. Deci, uh, după cum există, uh, din moment ce există tot mai multe dosare, bineînțeles că se prelungește și perioada de rezolvare. Deci, întrebarea dumneavoastră, dacă nu ar fi cazul să dezvoltăm niște mecanisme care, la care să putem recurge automat da, merită să ne gândim asupra unei asemenea soluții pentru că în Europa dispunem și de Comisia Europeană de Arbitraj și uh, ne-am putea gândi să îi uh, sporim competențele. Pentru că în 2003 și în 2005 au existat cazuri și cred că și în ultimii ani, chiar dacă nu am exemple în clipa de față în minte, Uh, au fost necesare asemenea examinări. Deci se multiplică într-un fel problemele pentru întreprinderi vis-a-vis -vis de dubla impozitare și uh, sigur că și autoritățile publice ar trebui uh, să acționeze. Pe de o parte, trebuie să combatem o erodare a bazei de impunere, care uh, poate să creeze probleme pentru state. În același timp însă trebuie să veghem ca întreprinderile uh, care uh, creează probleme de conformitate să poată eventual să fie analizate din perspectiva dublei impozitări. În ce privește întrebarea legată strict de Luxemburg, am spus deja câteva cuvinte. Avem o prezență amplă, avem o bancă locală, iar în contextul Luxemburgului. Știți că ni s-a întâmplat acolo, dar și în alte state din Uniunea Europeană în care acționăm să se solicite o analiză. Această practică uh, uh, există în uh, statele membre și este o practică binevenită. Euh, sur les administrations fiscales créées en 2002. În legătură cu deciziile fiscale. Deci, o practică binevenită pentru ca administrațiile fiscale să clarifice conținutul unor uh, texte. În felul acesta, contribuabilul uh, poate să aibă certitudini Este lipsită de risc această practică? Nu. Există un risc. În loc să se interpreteze legea, administrația fiscală solicitată ă, poate mai degrabă să se detașeze de această responsabilitate și asta poate crea, sigur, riscuri în ce privește concurența fiscală și față de între corporațiile non-rezidente. Dar în martie anul trecut, Comisia Europeană uh, a propus uh, un schimb automatic de asemenea decizii fiscale între autoritățile financiare. Mulțumesc! Domnul McEwen. Thank you. Um... Mulțumesc. Noi avem operațiuni numai în două țări. Deci îmi dau seama că poziția noastră este diferită față de cea a BNP Paribas și a Total, care sunt uh, multinaționale, într-adevăr. Din punctul nostru de vedere, compania noastră se vrea una durabilă pe termen lung. Noi nu dorim profit pe termen scurt, uh, în detrimentul evoluțiilor pe termen lung. Deci, noi când am uh, definit uh, pozițiile fiscale, am discutat cu acționarii și uh, vrem ca ei să vadă că noi suntem o întreprindere responsabilă și că acționăm ca atare din toate punctele de vedere. Am văzut companii care au făcut declarații referitor la uh, modul negativ, declarații negative privind uh, taxarea. Noi am acționat în ceea ce privește taxarea în mod voluntar. Am ascultat ce ne-au spus uh, clienții și publicul în general. Asta a fost baza de cele mai multe ori. În ceea ce privește între, uh, întrebările adresate în ceea ce privește beneficiul economic al acțiunilor luate de noi, creșterea transparenței în domeniul fiscal și faptul că avem o poziție cât se poate de publică și faptul că nu um, optimizăm, nu facem optimizare fiscală și așa mai departe, îmi place să cred că Um, asta ne dă un avantaj concurențial, că oamenii vor să fie clienții și să aibă de-a face cu întreprinderi responsabile. Am spus mai devreme, am mers uh, pe calea acreditării externe în domeniul fiscal și acest lucru a fost văzut în mod uh, pozitiv de către public. Dar, din nou, face parte dintr-o serie mai largă de inițiative pe care le-am luat uh, pentru că vrem să fie clar că pentru noi uh, este important să acționăm pe termen lung uh, și în mod durabil, fie că este vorba de taxare sau de alte lucruri. În ceea ce privește taxarea de la țară la țară, este ceva ce uh, am făcut în mod voluntar chiar dacă la noi este mai ușor de făcut, uh, fiind prezenți în numai două țări, decât, uh, trebuie să, decât e probabil în, cadrul, uh, în cazul Total și BNP Paribas. Dar cred că trebuie să existe un echilibru, să ofer suficiente informații pentru ca toată lumea să înțeleagă cum, este, cum se desfășoară activitatea, Uh, în diferitele teritorii și cum se plătesc uh, taxele și în același timp nu trebuie să publici informații importante din punct de vedere comercial, care să aducă un avantaj comercial. Deci să oferim informații care sunt cât mai utile pentru uh, public. În ceea ce privește CCCTB, Cred că cooperarea și coordonarea între diferite teritorii este cât se poate de esențială. Propunerile sunt referitoare la prețurile de transfer, de uh, soluționarea litigiilor. Cu cât mai multă cooperare și coordonare există între autoritățile fiscale din statele membre, cu atât mai greu va fi pentru companii să evite plata impozitelor. Cred că informația este un element cheie ca organizație, noi am sprijinit tot ce ar duce la o um, transparență crescută, la mai multă cooperare și coordonare în um, sistemul fiscal. Să ne asigurăm că regulile funcționează și că toate întreprinderile plătesc ce trebuie să plătească. Cred că uh, trebuie să asigurăm un punct de plecare egal pentru toate companiile și în același timp companiile trebuie să fie transparente și responsabile. Companiile și ele trebuie să aibă reguli uh, fiscale pe care să le aplice. Și Uniunea Europeană și OCDE cred că au un rol vital de jucat în a asigura această cooperare și coordonare. Și dacă se Uh, îndeplinesc toate aceste condiții, cred că vom putea avea un sistem uh, uh, fiscal mai echitabil. Cred că chestiunea prețurilor de transfer este una cheie. Este un instrument cheie pentru a evita evitarea plăți, evitarea impozitelor regulile existente trebuie să corespundă obiectivelor. Și OGDE lucrează acum la acest uh, domeniu și trebuie sprijinite aceste inițiative, astfel încât prețurile de transfer să funcționeze în scopul în care au fost create. La fel cu raportarea de la țară la țară și referitor la întrebarea dacă ar trebui să fie obligatorie. Schimbările pozitive pot veni prin două căi, pe cale voluntară sau în mod obligatoriu. Unele întreprinderi uh, sunt mai responsabile și aleg să uh, publice informație și vor să joace un rol pozitiv. Dar dacă astfel nu se atinge nivelul necesar de transparență, atunci următorul pas logic sunt regulile obligatorii. Și cred că oricum ne îndreptăm spre raportarea de la țară um, specifică pentru fiecare țară. So those were certainly my, my SSC's responses in relation to the, the, the questions which have been raised. I mean, I, say, I, I appreciate we are in a, a somewhat different position to, to TAL and, and BNP Paribas. În orice caz, îmi dau seama că uh, poziția noastră este diferită oarecum de Total și BNP Paribas. Uh, domnul uh, Lamasur, mulțumim. Și acum uh, doamna Morieti. Mulțumesc. Au fost multe întrebări, voi încerca să răspund la cât se poate de multe. În ceea ce privește procentajul de 85%, impozitul pe întreprinderi uh, ține de activitatea noastră specifică de um, exploatare petrolieră. Nu ne uh, deranjează, este ceea ce ne duce să avem o rată efectivă medie peste 50%. Resursele petroliere sunt, uh, bineînțeles, cruciale, mai ales pentru țările în curs de dezvoltare în care lucrăm. Deci, în momentul în care lucrăm în acest domeniu, știm și acceptăm faptul că impozitul pe beneficii este superior față de uh, cel impus în alte industrii. Deci nu încercăm să îl reducem. Domnul Amasur, mă scuzați, când spuneți 53%, este vorba de impozitul uh, corp, uh, corporati... corporatist. Nu, sunt numai uh, impozitele pe beneficii. Nu sunt ce... și toate celelalte uh, taxe. Domnul președinte, da, ați spus 8,6 uh, miliarde, 53% plus 5 miliarde taxe uh, pe producție. Da, și asta mă aduce la uh, întrebarea privind distribuția uh, impozitelor noastre. Bineînțeles, uh, impozitele le plătim acolo unde ne desfășurăm activitățile și unde, per, unde câștigăm aceste profituri. Într-un grup uh, precum uh, Total, uh, exact, acestea, exact asta și facem, cum prevăd regulile. Deci aproximativ 50% din impozitele noastre sunt plătite în uh, țări africane, pentru că suntem foarte prezenți în aceste țări, 20% aproximativ în Europa și restul în restul lumii. În Europa trebuie să recunosc că este mai degrabă vorba de Norvegia, pentru că este uh, țara productoare uh, principală în care uh, suntem prezenți și țările de jos. Astfel ajung să răspund de ce nu am plătit impozit pe beneficiu în Franța în 2012, 13 și 14. E bine, foarte simplu, este pentru că nu am făcut beneficii. Am uh, înregistrat chiar pierderi destul de semnificative. În 2011 am plătit impozit pe beneficiu, impozit pe profit, pentru că am făcut profit în Franța având în vedere rezultatele din primul trimestru din 2015, uh, uh, sperăm să avem uh, o bază de impozitare pozitivă pentru 2015. Motivul este că în Franța avem în special activități de rafinare, petrochimice și așa mai departe, care au fost au suferit în urma crizei și astfel um, am avut um, în anumiți ani chiar marjă negativă pe uh, rafinarea de petrol. Am făcut eforturi de restructurări uh, în acest domeniu și de aceea sperăm să putem avem uh, profituri în acest an. De asemenea, um, prețul petrolului brut, prețul țițeiului a scăzut, ceea ce ceea ce ne va ajuta în acest an. Dar suntem foarte dependenți de acest preț al, uh, al țițeiului. Asta am avut de spus referitor la distribuția impozitelor noastre. Am notat uh, întrebările referitoare la filialele noastre și în, paradisurile fisc- în uh, țările de jos și în paradisurile fiscale. Am să vă răspund. Uh, ați spus că lipsesc 30 de filiale în lista publicată. Am publicat lista filialelor consolidate, 903, și aproximativ 30 de filiale care nu sunt pe această listă sunt filiale neconsolidate. De ce? pentru că nu sunt foarte importante din punct de vedere al activității, fie sunt uh, entități care nu mai au activitate și urmează să fie lichidate, fie nu și-au început încă activitatea, deci nu sunt considerate semnificative. Regulile privind consolidarea sunt verificate uh, de către autorități și uh, este vorba de uh, filiale care trebuie să aibă un impact semnificativ asupra balanței noastre. De ce atât de multe filiale în țările de jos? Trebuie să înțelegeți activitatea noastră. Avem o activitate foarte puternic bazată pe capital și de multe ori trebuie să intervenim prin parteneriate este clasic în industria petrolieră să creezi o entitate juridică pentru fiecare permis pentru a permite participarea unor uh, parteneri. Asta înseamnă că avem mai multe uh, persoane juridice distincte, uh, dar asta fără niciun fel de obiectiv de optimizare fiscală. De altfel, nici măcar nu ne permite acest lucru să economisim taxe de multe ori poate fi vorba de o întreprindere care își are sediul social în țările de jos, dar care își exercită activitatea într-o țară producătoare de petrol. Avem uh, platforme sau uh, instalații de lichefiere și uh, apoi impozitele sunt plătite în țara producătoare, pentru că acolo se produc și profiturile. De ce apoi sediul este în țările de jos? Um, în orice caz, putem spune că majoritatea întreprinderilor noastre și filialelor noastre și-au sediul în Franța. Voi reveni și la țările de jos. Un sediu în uh, țările de jos deci cele mai multe ori avem sedii în țările de jos sau în Franța, dar în țările în care acționăm de multe ori, uh, legislația nu este adaptată pentru a permite investiții de, această, de o astfel de anvergură Ehm, de exemplu, uneori suntem obligați să capitalizăm în moneda locală și având în vedere investițiilor, investițiile noastre, este posibil să nu existe suficientă monedă locală pentru a acoperi investiția noastră. Deci, ehm, astfel ajungem să creăm societăți care și-au sediul uh, social în altă țară. Poate fi vorba de Franța, dar și de țările de jos. De ce țările de jos? Pentru că țările de jos uh, permit ținerea uh, registrelor contabile în dolari, ceea ce este foarte important pentru noi, pentru că lucrăm în special în dolari. Am să vă dau câteva cifre din documentul nostru de referință, pentru că de multe ori chestiunea contabilității în dolari um, este considerată ca o scuză. Am să vă spun, 10 cenți de variație a cursului euro față de dolar, am luat documentul de referință de 2013, are un impact de 1,65 de miliarde de euro asupra operațiunilor tota, totale ale total în 2013. Deci este vorba de variații foarte semnificative și trebuie să putem să ne protejăm uh, față de aceste variații ale cursului euro față de dolar. Și această chestiune de a putea ține conturile și contabilitatea în dolari este foarte importantă pentru noi. Încă un exemplu pe care l-am oferit administrației fiscale franceze care ne-a, ne punea întrebări referitor la o entitate din Bermude. O filială avem în insulele Bermude. Dacă aceasta și-ar fi ținut contabilitatea în euro, impactul ar fi fost de 100 de milioane de dolari pe an. Deci este vorba de o miză reală, de pierderi posibile reale pentru noi. Apoi, suntem prezenți în țările de jos și pentru faptul că uh, țările de jos au ca avantaj o stabilitate fiscală Um, foarte puternică, ceea ce este important uh, pentru activitățile noastre, ceea ce ne face să alegem de multe ori țările de jos. Avem acolo un hub de finanțare nu obținem din țările de jos avantaje fiscale, pentru că numai sediile sociale sunt în țările de jos, iar impozitele și profiturile sunt localizate în țările unde au loc exploatările. Aplicăm regulile uh, aceleași întreprinderi uh, localizate în Franța sau oriunde altundeva nu ar avea niciun fel de taxă de plătit, tocmai pentru că taxele nu se plătesc uh, în aceste țări. Deci nu există uh, un impact imediat asupra impozitării prin stabilirea unui sediu social. De ce avem acum uh, entități în ceea ce se numesc paradisuri fiscale? Cele 19 entități despre care uh, se vorbește și care sunt comunicate în mod transparent uh, au fost create înaintea regimului francez al beneficiului fiscal consolidat. Deci, um, noi ne uh, ofeream datele uh, autorităților franceze și acest total este prevăzut în ceea ce este uh, taxat în Franța. Deci nu are loc niciun fel de optimizare fiscală a entităților, entităților care, de exemplu, se află în insulele Bermude. Până la urmă, am beneficiat de flexibilitatea de a putea ține contabilitatea în dolari. Dreptul întreprinderilor este flexibil. Uneori poți cumpăra un grup întreg de întreprinderi și fostul proprietar um, alesese uh, structurile din Bermude din motive alese de el, care nu sunt aceleași um, ca cele ale, potal, ale total, dar este dificil să schimbi sediul social ale unei întreprinderi. Deci, iată, până la urmă există o serie întreagă de, de motive din care putem să avem un sediu în Bermude fără ca mm, acest lucru să însemne că vrem să facem optimizare fiscală. În ceea ce privește paradisurile fiscale, am fost întrebați de ce considerăm că avem numai 19 entități, pentru că unele liste uh, conțin 82 uh, de țări și așa mai departe. Sunt de acord cu antevorbitorii mei când spune că aceste mm, organizații, cum ar fi Tax Justice Network, se, își pierd din uh, credibilitate când pun pe lista paradisurilor fiscale țări precum uh, Germania sau Belgia. Există și o listă mai veche a acestei uh, rețele uh, care mm, are o definiție mai strictă a paradisului fiscal și care mi se pare mai potrivită. Este este o problemă faptul că nu există o, un consens asupra definiției uh, paradisurilor fiscale. Salutăm uh, inițiativa Comisiei de a publica o listă, chiar dacă nu este o listă perfectă, dar absența unei liste duce clar la dezbatere Și tocmai de aceea Total a ales să publice lista filialelor sale, astfel încât fiecare să-și poată crea propria opinie. Ni s-a spus că în 2014 avem 19 entități în state care pot fi considerate paradisuri fiscale. Cei care cred că există și alte paradisuri fiscale își pot crea propria opinie și o și fac. Și dacă consideră că alte state sunt criticabile, pot, uh, pot să se exprime liber. când este vorba de subiecte atât de importante precum uh, soluționarea litigiilor, constatăm și noi și ne îngrijorează uh, creșterea situațiilor de uh, dublă impunere și considerăm că lucrările efectuate în cadrul BEPS nu pot să ducă la o creștere a numărului acestor situații, pentru că se um, anulează o serie întreagă de principii ale um, fiscalizării valabile de zeci de ani fără să existe un uh, consens asupra noilor uh, reguli și asupra modului în care trebuie să fie aplicate aceste noi reguli. Deci nu putem decât să ne așteptăm la interpretări diferite, la uh, aplicări uh, și interpretări uh, în diferite în diferite state membre. Acest lucru nu poate decât să ne îngrijoreze pentru că mecanismele de eliminare a dublei impuneri uh, de astăzi nu sunt suficient de eficiente. Iar statele care ar adopta BEPS ar trebui cel puțin să se angajeze, în schimb, să elimine în mod eficient dubla impunere și să accepte, să reducă um, um baza impozitabilă care le-ar reveni. Am mai notat două puncte referitoare la CCCTB și raportarea de la țară la țară. În ceea ce privește CCTB, baza comună de taxare, din punctul nostru de vedere, consolidarea pe care am făcut-o la nivel mondial este un bun mood un mod bun de a lupta uh, împotriva transferărilor uh, de profituri dintr-o țară într-alta. Este bine dacă la nivel european se ajunge la această consolidare. Asta nu mi se pare că poate evita transferurile în afara Uniunii Europene. În ceea ce privește raportarea de la țară la țară, noi nu suntem, nu ne opunem uh, transparenței, publicăm uh, spontan, am publicat voluntar lista filialelor noastre, comunicăm autorităților fiscale franceze toate declarațiile fiscale din uh, întreaga lume, deci nu există nicio problemă pentru noi să transmitem toate aceste informații autorităților fiscale franceze, însă ceea ce ne îngrijorează este uh, Uh, riscul uh, aplicării și transpunerii dezordonate și neuniforme. Dacă anumite țări își asumă aceste obligații uh, și altele nu o fac, se va crea o distorsiune a concurenței și un risc clar ca unele informații confidențiale să fie divulgate. Très bien, je vous remercie. J'aurais deux, deux ou trois remarques ou questions à poser de mon côté. Voilà, ma mai am și eu câteva observații și întrebări, eh, mulțumindu-vă și apoi raportorii cred că vor lua din nou cuvântul. Acum, în ce privește acest ultim punct, dacă am înțeles eu bine, există o divergență de apreciere în ce privește raportarea publică pentru fiecare țară în parte. Uh, ce privește activitățile bancare, totul este făcut public. Și nu s-a constatat că s-ar distorsiona concurența în detrimentul uh, europenilor care sunt obligați să aplice aceste reglementări. Da, poate nu vorbeam de, aceeași, de același timp de raportare, că, însă conținutul uh, acestei raportări bancare care în legea franceză, conform dreptului francez, se extinde și la întreprinderile multinaționale, deci total, nu este același conținut ehm, și sigur e adevărat că dacă nu este, nu, nu este același conținut cu cel al băncilor. Și avem două cazuri diferite. Da, aici eh, aș spune, spune domnul Pauletiermo, practic ceea ce avem în urmele bancare esențialmente se regăsește și ceea ce se discută la nivel de OCDE și, într-adevăr, nu s-au evit uh, probleme majore, însă situația poate fi și diferită în alte sectoare de activitate Dar e greu de apreciat, însă oricum cred că cele două standarde, eh, cel de la OCDE și cel bancar, sunt totuși eh, foarte apropiate. Mulțumesc și încă o întrebare, doamnă, în ce privește insulele Bermude, dacă am înțeles eu bine. Din motive istorice, ați, aveți filiale acolo. Mă refer la cazul Bermudelor, mai ales pentru că mâine avem o reuniune cu primul ministru din insulele Bermude, care vine aici la Parlamentul European și îi vom pune întrebări mai pertinente acum că dispunem de informațiile acestea de dumneavoastră. Deci sunteți acolo din motive istorice, că ați uh, uh, absorbit o, ați cumpărat o societate care își avea sediu acolo și în, în perioada în care sistemul fiscal francez prevedea acest beneficiu mondial consolidat, nu punea nicio problemă de transparență, pentru că totalitatea activităților dumneavoastră intra în uh, această consolidare globală. Însă, astăzi lucrurile s-au schimbat, dar totuși rămâneți în Bermude din motive istorice. Bermude și nu numai. Răspuns. În primul rând, da, motivele sunt uh, istorice, uh, vorbim de anii 50, o perioadă în care se făcea controlul schimbului valutar și în care nu se uh, putea gândi Franța ca o companie petroliferă de acolo să se instaleze în SUA uh, ca să-și uh, aibă activitățile în dolari. Să, sigur, beneficiul consolidat a dispărut la inițiativa legiuitorului, însă, după cum a spus colegul meu, din codul fiscal codul fiscal ne spune că dacă prezența în Bermude creează un regim fiscal privilegiat și favorabil și plătim mai puțin de jumătate din impozitul uh, din Franța, atunci, sigur, uh, declarăm asta la administrația fiscală uh, metropolitană, deci din Franța. Și vă asigur că controlele sunt foarte severe. Bun, da, ne-am angajat și într-o, într-o mișcare de uh, retragere, ca să spun așa, a tuturor filialelor care pot fi retrase. Probabil că vor rămâne aproximativ 10 filiale, pentru că în unele cazuri nu ne putem retrage, că avem uh, uneori doar 13% cotă de participare, deci nu noi luăm hotărârea. Uh, și uneori transferul sediului social este, făcut, este asimilat în țara activităților ca o lichidare sau o cesiune, astfel încât ne-am putea pierde drepturile acolo. Și ținând cont că noi nu facem evaziune fiscală în Bermude și toate lucrurile sunt verificate în Franța de administrația fiscală, nu ne putem asuma riscul de a ne pierde activele. Deci rămânem doar acolo unde putem, rămâne, uh, unde trebuie să rămânem, că nu se poate face transferul. Iată, înaintea lunii iunie vom mai face trei astfel de transferuri de filiale. Mulțumesc, e important pentru noi, spune președintele, să înțelegem aceste mecanisme de fuziune, absorție, participare, eh, anumite întreprinderi care au și ele sediu într-un anumit loc și care în cazul activităților de minerii, de exemplu, sau alte activități, cu proprietate intelectuală sau alt uh, tip de drepturi uh, dispun de astfel de uh, drepturi și și o multinațională poate intra într-o astfel de situație. Ați să și de țările de jos săptămâna viitoare în cadrul unui al doilea grup de invitați în care va participa un reprezentant al Airbus. Vă pune aceeași, aceeași întrebare. Iată, avem aici mai mulți colegi din țările de jos doamna de Lange, de exemplu, și înțeleg că ați confirmat că unul din aturile uh, țelor de jos uh, reprezintă dreptul uh, societăților care permite pentru anumit tip de societăți mai multă flexibilitate decât alte sisteme de drept. Și a, asta înseamnă că dacă o societate alege să, ca sediul social să fie într-o țară și nu în alta, să fie din Uh, considerente fiscale. Dar, cum ați spus, în cazul activității dumneavoastră, faptul că aveți sediul social într-o anumită țară nu are nicio consecință fiscală. Dar nu e același uh, lucru în toate activitățile. Însă, cu țările de jos, ar fi interesant să intrăm în detaliu cu Airbus, mai ales. Domnul Teurer, acum, dacă dorește să-și exercite replică. intervenție. Eh, da. Care e politica total? Totuși aș dori un răspuns în eh, legătură cu raportarea pentru fiecare țară. Doamna Gomes. Da, doamna Monieti, poate nu am eh, reușit să răspund în totalitate, deși am răspuns, iar acum intervenție fără microfon. Alors, elle, elle, vient de le dire, mais je, mais il faut les répéter. Je, donc, ce qui, Nous n'avons pas d'opposition euh, du tout. Euh. Da. Nu ne opunem, spune doamna Moniete, nu ne opunem unui asemenea tip de raportare. Ca dovadă că prin acest beneficiu consolidat, sistemul beneficiilor consolidate, se transmitea totul foarte detaliat administrației Franci- din Franța. Ce ne pune o problemă nu e atât Uh, modelul pentru noi, ci modelul bancar și eventualele distorsiuni ale concurenței care ar putea apărea dacă doar câteva, li se aplică acest model doar câtorva țări și câtorva societăți comerciale. Și unele informații pot fi sensibile. Iată, dacă vorbim de 25 de filiale într-o țară, cu, dar care au activități diferite, atunci reconsolidarea pentru fiecare țară nu va permite concurenței să dispună de informații confidențiale, însă dacă te afli într-un domeniu foarte concurențial, cu apeluri de ofertă și intervenții într-o țară cu o singură filială, atunci natura informațiilor susceptibile de a fi comunicate prin acest sistem de raportare înseamnă că aceste informații ajung la concurență și se referă la organizare, la structura de prețuri și așa mai departe și Unii colegi sunt foarte îngrijorați pentru că aceste informații pot fi uneori foarte precise în ce privește structura prețurilor sau modul în care participă la anumite achiziții publice și atunci la următoarea procedură concurența poate beneficia de un avantaj. Mulțumesc, domnul Toira și apoi domnul Margai pentru uh, vers. Mișel. Da, vreau doar să Mărturisesc faptul că răspunsul dumneavoastră în legătură cu prezența în insulele Bermude a companiei Total nu prea m-a convins. Acum nu vreau să vă acuz pe dumneavoastră sau alții care sunteți prezenți acolo, însă nu pot să înțeleg exact motivele care se află în spatele prezenței dumneavoastră acolo bun, pe o insulă în Marea Caraibelor, probabil că vorbim de o, o mare mână de lucru sau infrastructura de transport o fi foarte bună acolo undeva în mijlocul oceanului sau că plajele sunt foarte frumoase. Da, deci motivele pot fi diverse, dar nu știu care sunt în cazul dumneavoastră. Nu a spus că sunt motive istorice, uh, că pe vremuri nu exista o piață deschisă, dar uh, dacă ne gândim ce se întâmplă cu companiile offshore, nu prea m-a convins răspunsul. Condițiile de acolo nu cred că ar atrage vreo companie, decât în cazul în care nu doriți să fiți controlați. Sau dacă există condiții fiscale speciale. Asta vreau să vă spun. Doamna Magnetil, dacă îmi dați voie să răspund, Yes, uh, exactly on this point, uh, because um, the... Intervenția din sală. Da, doamna Ferreira, co-raportoare. Am înțeles uh, partea raționamentului dumneavoastră, dar nu cumva ar fi bine să clarificați și dumneavoastră sau și reprezentantul Pariba, eventual să vă clarificați strategia în legătură cu aceste jurisdicții, pentru că dacă doriți să fi perceput și poate uh, Uh, chiar merita să fiți așa, să fiți o percepuți ca o multinațională care respectă regulile, ar fi bine să uh, ne explicați mai clar tipul acesta de operațiuni care pot uh, pune sub risc impactul global al activității dumneavoastră. Deci e vorba de reputația dumneavoastră. E important să um, explicați lucrurile foarte clar. De ce e important să insistăm aici? Mulțumesc. la masă. Nu, dar îi dau cuvântul și domnului Maragai, dacă sunteți de acord, în numele verzilor, care n-am putut să participe înainte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă rog să mă scuzați că n-am putut să particip la prima rundă de discuții. Am niște chestiuni concrete și sper să nu fie repetiții. În primul rând, în ce privește filialele din țările de jos, am auzit ultima explicație cu cele 30 de filiale care nu erau incluse pe lista noastră. Aș vrea să știu dacă în plus uh, ar trebui să ne explicați de ce uneori această uh, există această structură de filiale și ce uh, relație are cu activitatea noastră nu doar în, în Olanda, și și cu activitățile din alte țări, ca de exemplu Uganda sau Nigeria. Există o structură clară cu patru niveluri de filiale în relație cu activitățile total din Olanda și cele din Nigeria. Ce explicații ne-ați putea oferi? Apoi, mă rog, chiar dacă e o repetiție, aș insista, oare total și-a retras sprijinul față de propunerea unei baze comune uh, uh, de impozitare corporatistă în Europa? Uh, acum puțin timp, președintele Total tocmai a anunțat acest schimb de poziție. Și, simplu ce se întâmplă în Franța, la sediul uh, Total, care nu a plătit, Total care nu a plătit impozite în 2012, 13 și 14 în Franța, deși a avut un beneficiu total declarat de al companiei și grupului consolidat de 15,8 miliarde de dolari în 2012, 14,3 miliarde în 2013. Explicația oficială e că nu a existat beneficii în Franța. În schimb, Președintele total a anunțat că, mm, începând uh, cu acest moment, total va plăti impozite în 2015. Ce s-a schimbat de la an la an? Deci înainte nu existau beneficii și acum da. E vorba de probleme cu evaziunea fiscală? sau nu? Și încă ceva. Cred că trebuie să cunoaștem mai bine motivele uh, pentru care acum se spune că nu se va respecta acest angajament al reportării pentru fiecare țară în parte din uh, motive legate de competitivitate. sau din motiv, pentru motivul că o companie s-ar putea găsi într-o situație de dezavantaj față de cei care nu aplică această raportare. Cred că n-am ascultat o explicație foarte clară în acest sens. Mulțumesc, dar într-adevăr anumite întrebări s-au bucurat deja un răspuns, dar poate că am putea uh, reveni și acum uh, domnul Fabio de Mazi. Mulțumesc, aș dori mai multe explicații. În primul rând, da, de la total, ce procentaj din profitul trece prin uh, țele de jos, uh, dacă ne-ar putea spune, și apoi, dacă am înțeles eu bine, reprezentantul BNP Paribas a spus, cred că domnia sa consideră că această raportare pentru fiecare țară în parte uh, ar trebui uh, respectată și ar fi ceva similar cu ceea ce se aplică băncilor și apoi către doamna reprezentant total cât câte, în câte alte state membre din cele 28 ați putea avea un registru contabil în uh, dolari americani? D'abord, merci de... Spuns. Uh, doamna Monieti, mulțumesc că vă trefei din nou la Bermude. Au fost atâtea întrebări că probabil n-am reușit să răspund uh, în detaliu. Da, sunt de acord cu domnul Toiler. Insulele Bermude nu prea se bucură de infrastructuri și așa mai departe. Însă, după cum spuneam, Adineauri vorbim uh, de sediu social al personal, cu personalitate juridică în Bermude. Acolo nu facem profit. După cum spuneam adineauri. Total nu uh, are activități care se aducă vreun profit în insulele Bermude. Motivele pentru care uh, în trecut uh, uh, ne-am instalat acolo erau, țineau la vremea aceea de posibilitatea de a lucra în dolari, nu se putea face asta în Franța și adesea e rezultatul unor achiziții anterioare. În cadrul regimului fiscal al beneficiului consolidat din Franța, care totuși s-a aplicat din 66 până în 2010, toate aceste entități erau declarate și impozitate în Franța, deci de către fiscul francez. Deci nu a existat niciun fel de avantaj fiscal dacă am avut noi o filială în Bahamas. Chiar eh, aș putea spune că pentru total Bun, poate e o scurtătură prea ușor de făcut, dar chiar nu puteam, chiar nu era vorba despre un paradis fiscal, că totul era impozitat în Franța și de mai multe ori administrația fiscală franceză a emis certificate uh, pentru alte administrații fiscale care puneau sub semnul întrebării această filială din Bahamas ca să adeverească faptul că toate veniturile erau declarate și impozitate în Franța. Deci acolo se, așa ne putem explica faptul că existau avantaje juridice ale unei filiale în uh, Bermuda, însă nu existau avantaje fiscale. Asta a fost situația în trecut, după cum a spus foarte bine domnul Lamasul, beneficiul consolidat uh, nu se mai aplică în Franța și atunci am considerat că e necesar să, în măsura posibilităților, să renunțăm la această filială în Bermude, care ne pune probleme pentru propria reputație, deși nu avem niciun avantaj fiscal de tras de pe urma uh, acestei localizări. În ce privește conturile bancare ale entităților juridice respective, nu se situează în Bermuda, ci în general în Franța. Și se fac audituri, uh, ca la, fel, la fel ca pentru orice altă filială a noastră, deși uh, n-ar exista această obligație conform dreptului din insulele Bermude. Deci, motivele prezențele noastre au fost altele decât cele fiscale. Astăzi se ridică semnul întrebării în ce privește reputația noastră, atunci noi facem totul pentru a răspunde așteptărilor societății civile și eliminăm cât mai multe din aceste uh, filiale. Și nu deschidem mâinile noi. Am asigurat asta înseamnă, doamnă, că vă gândiți la repatrierea activităților din Bermude? spus. Da, da, uh, sunt, uh, suntem pe cale de a face acest lucru. Am început în 2012, 14 entități juridice au fost deja rapatriate în Franța sau în Europa, dar majoritar în Franța. Apoi încă trei, uh, practic sperăm să ne înregistrăm în Registrul Comerțului din Franța înaintea sfârșitului lunii iunie și până în 2016 probabil că vom fi terminat cu încă șase entități fiindcă vor rămâne, după cum spuneam, 9 sau 10, pentru că, din punct de vedere juridic, nu avem posibilitatea de a face această activitate de rapatriere. Euh, sur În legătură cu celelalte întrebări, în ce privește structura uh, de uh, rezolvare a conflictelor, nu am verificat organigrama, există patru niveluri în cadrul total SA. Numele, numărul structurilor interpuse nu creează probleme în ce privește controlul asupra unei posibile evaziuni fiscale. Deci există acum o Uh, entitate Elf Aquitan care este interpusă uh, pentru a uh, crea un echilibru între diversele noastre branșe. Trei entități juridice franceze între Total SA și filialele noastre operaționale și în ce privește activitățile noastre din uh, Nigeria. Aici există o reglementare prin societăți care țin de legislația nigeriană. Nu știu dacă există vreo societate uh, franceză, dar voi verifica și o să vă dau răspunsul. Deci există o serie întreagă de entități juridice uh, care se interpun între Total SA și activitățile noastre din Nigeria. Nu am înțeles întrebarea în ce privește retragerea susținerii pentru uh, anumite proiecte. Nu pot să mă pronunț, dar uh, în mod evident, total, uh, va respecta mm, cererile de coordonare uh, în baza principiilor pe care le-am enunțat. Deci nu ne opunem ideii unei baze comune de impozitare. Deci, obligațiile uh, odată stabilite ne vom confirma iar din acest punct de vedere obligațiile administrative sunt în vigoare în Franța și de la 1 ianuarie 2016 vor fi verificate conturile pentru 2015 dar uh, companiile franceze și britanice se supun aceste reglementări, iar mm, colegii americani încă uh, nu uh, se supun acestei obligații pentru că legea dodd franks din acest punct de vedere um, nu uh, are prevederi. Cred că în ceea ce privește Franța, cred că am răspuns o întrebare legată de faptul că Total nu a plătit impozite uh, pentru mai mulți ani în Franța și activitatea total în uh, Franța a avut uh, prețuri foarte uh, ridicate pentru barilul de petrol, dar acum lucrurile din acest punct de vedere s-au rezolvat. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că cei trei invitați au răspuns la o serie întreagă de întrebări și sunt dispuși în continuare să vă stea la dispoziție și raportorilor noștri pentru a furniza eventual și răspunsuri în scris mai detaliate pentru întrebările colegilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult, vă pot uh, elibera acum, dar dacă doriți să rămâneți în sală, puteți să o faceți pentru că lucrările noastre sunt deschise. Și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Bilanțul investigațiilor noastre și celor șase misiuni la fața locului pe care le-am derulat săptămâna trecută. A fost pe 18 iunie o vizită la Londra. raportorii noștri uh, au dorit și cred că este o propunere uh, binevenită să analizăm uh, activitățile noastre și să realizăm o documentație care să poată fi pusă la dispoziție spre informare. Am avut audieri ca cea de astăzi și am organizat mai multe audieri. Vom avea și săptămâna viitoare o asemenea audiere uh, pentru că vom începe cu o reuniune comună cu Comisia Econ pentru a uh, avea o întâlnire cu președintele Comisiei Juncker și comisarul Moscovici pentru a ne prezinte pachetul de măsuri pe care Comisia Europeană l-a adoptat săptămâna trecută. Și după aceea vom continua audierile noastre și, după cum am spus, vom uh, avea o întâlnire cu reprezentanții Airbus. Vom am uh, răspuns un mare nu, am primit un mare număr de răspunsuri la chestionarul pe care l-am trimis celor 28 de miniștri de finanțe. Evaluăm acum răspunsurile. Am primit de asemenea și răspunsuri scrise complementare din partea celor patru mari și altor personalități pe care i-am audiat aici în cadrul lucrărilor Comisiei Tax sau prin deplasările la fața locului. Iar în ce privește pe miniștri, avem contacte permanente pentru a vedea cum putem să ne întâlnim și cu cei pe care încă nu i-am întâlnit, cum putem să invităm eventual la lucrările comisiei noastre pentru a prezenta situația din statele lor în materie de fiscalitate și, de, de asemenea, vis-a-vis -vis de pachetul de reglementări pe care Comisia Europeană și OECD-ul le propun. Nu pot să vă spun acum concret cum vom avea foaia de parcurs pentru că negociem aceste întâlniri, dar sunt destul de optimist, vom avea posibilitatea de a beneficia de prezențe importante care ne vor permite să aflăm uh, punctele de vedere foarte variate, diversificate, care să ne îmbogățim informațiile. Cred că Trebuie să vedem care sunt informațiile și primele impresii legate de uh, vizitele noastre în șase state, Belgia, Luxemburgul, Irlanda, Elveția Regatul Unit. Deci, misiunile s-au derulat uh, conform cu uh, proiectele elaborate de către secretariat și nici o comisie permanentă sau temporară până acum nu a reușit în șase săptămâni să aibă șase misiuni în uh, șase state diferite. Ne-am întâlnit cu miniștri competenți uh, pentru fiscalitate, ne-am întâlnit cu reprezentanții parlamentelor naționale, care de asemenea sunt specializați în acest uh, domeniu al impozitării. Ne-am întâlnit de asemenea și cu reprezentanții ai presei, inclusiv al jurnaliști de investigație, dar și cu reprezentanți ai lumii afacerilor și cu uh, experții în auditare, de asemenea cu uh, reprezentanți ai lumii academice pentru a afla exact cum stau lucrurile în cele șase state vizitate. Dacă Coordonatorii doresc să intervină în dezbatere, raportorii uh, Eliza poate. Cred că confirmă ceea ce ați spus și cred că dispunem acum de o cantitate substanțială de informații disponibile. Am uh, de fapt, ne-am dorit să avem contacte cu reprezentanții ai lumii politice, oficialități, uh, de asemenea persoane specializate, ONG-uri, consilieri și uh, cercetători din domeniul universitar. De asemenea, am vizitat parlamentele și am avut un schimb de informații și de opinii în legătură cu acești reprezentanți și am înțeles uh, modul în care s-a derulat dezbaterea pe această temă în fiecare stat uh, membru și în Elveția. Am avut, am dobândit impresia că în clipa de față statele membre au înțeles uh, care este atractivitatea investițiilor străine directe și, de asemenea, a uh, impozitării uh, profitului ca fiind o regulă a jocului. Există o competiție foarte mare pentru a oferi o piață atractivă investitorilor străini, și eh, sigur că eh, există și eh, riscul tentației de evaziune fiscală. în clipa de față am înțeles modul în care funcționează regulile, inclusiv înțelegerile bilaterale, acest sistem de decizii bilaterale, ruling, care se baza pe prevederi legale iar uh, administrația fiscală nu poate să modifice legislația, nu poate decât să se conforme legislației, iar acesta este un element important în ce privește încrederea în relația cu întreprinderile, creează stabilitate, deci uh, este uh, considerată a fi o practică bună între administrație și companie. Pe de altă parte, există și o marjă destul de largă de a acționa discreționar. Ci, uh, să poate crea un avantaj pentru anumite companii în competiția cu alte firme sau cu alte locații. În clipa de față nu există un schimb de informații între administrațiile fiscale, pentru că de fapt, nimeni nu a solicitat uh, acest lucru. Se invocă argumentul că tot ceea ce s-a întreprins corespunde, de fapt, regulamentelor OECD, dar uh, într-o concepție foarte largă. Nu a fost posibil să avem acces la conținutul acestor acorduri, invocându-se cadrul legal pe care se bazează acest tip de contracte care sunt 100% confidențiale și ca atare nu am putut obține cifre exacte, nici măcar uh, la modul uh, general, în ce privește uh, profitul pe care aceste practici l-a generat și adesea ă, s-a furnizat argumentul că nu există o evidență centrală, că este doar o chestiune ă, de ă, activitate administrativă. Deci ori nu există deloc o legislație care să prevadă asemenea obligații, ori ea prevede uh, să uh, nu existe uh, neapărat documente printate. Deci, în linii mari, asta ne-a permis să ne facem o idee despre situația cu care ne confruntăm și eu personal am dobândit impresia că lucrurile se schimbă, că există un curent de schimbare a atitudinii uh, cetățenilor, administrației publice și în ce privește responsabilitatea uh, politică vis-a-vis -vis de această problemă și au existat o serie întreagă de elemente care au contribuit în acest sens. LuxLeaks și toate informațiile de care dispunem despre LuxLeaks uh, au determinat această schimbare, dar de asemenea, decizia FACTA um, din Statele Unite care propune o nouă schemă și uh, de asemenea, uh, discuțiile care au avut loc la nivelul G20 și în cadrul OECD. Deci există un climat care determină o schimbare, dar uh, e greu să ne facem o imagine unde se va poziționa până la urmă Europa în acest context o serie întreagă de entități din diverse state membre dispun de organisme autonome care uh, se ocupă de acest tip de ruling. Irlanda a cerut în mod expres să nu fie menționată această formulă de tax ruling, pentru că există un consiliu care se ocupă de asta, dar în Belgia, în țările de jos, în alte state există uh, Um, experți um, în domeniul fiscalității de rang înalt uh, care se ocupă de acest domeniu. Iar în momentul în care am adresat întrebări Parlamentului um, despre uh, posibilitățile de uh, a exercita o activitate de control asupra acestor consilii, răspunsurile au fost diferite. La modul general, aș spune că uh, Uh, majoritatea parlamentelor au comisii de specialitate care primesc rapoarte anuale cu date care uh, sunt fie anonime, fie pot fi agregate în niște sinteze, dar uh, nu sunt prezentate cazuri specifice care cad sub incidența secretului în afaceri. Deci, practicile cu care ne-am întâlnit pentru a crea atractivitate pentru investitori sunt foarte diferite. Impresia noastră a fost că nu este momentul să intrăm în detaliu în ce privește diversele practici, dar că există elemente care pot fi partajate, de pildă clasificarea jurisdicțiilor non-corporative sunt foarte diferite pentru că fiecare stat membru are un punct de vedere propriu uh, și uh, diferă chiar față de uh, OECD. Deci, aici am întâlnit situații în care nu exista o jurisdicție non-corporativă dar, uh, de asemenea, uh, am înțeles că nu există criterii obiective, măsurile pe care diversele statele membre le iau sunt foarte diferite, cum am spus anterior, dar, pe scurt, se concentrează mai mult pe calcularea venitului uh, impozabil decât pe ratele nominale. Deci, Până la urmă, uh, ratele uh, de impozitare sunt uh, de asemenea foarte diferite. Există de asemenea o multitudine de acorduri de natură bilaterală. Diverse state au 70, 80, 100 de uh, acorduri bilaterale care, la modul general, respectă criteriile OECD, așa cel puțin ni s-a spus, dar sunt foarte vagi. Și am constatat că în ce privește registrele contabile, prevederile sunt uh, foarte diferite, iar în ce privește diferitele elemente, cum ar fi noua agendă europeană și acceptanța pentru noua agendă europeană, eh, Există ideea că schimbul de informații privind regulamentele financiare sunt acceptabile și importante, dar cât de uh, publice sunt sau nu, asta uh, este foarte diferit. Iar în ce privește raportările pentru fiecare stat în parte, ar trebui operate modificări. În ce privește CCCTB, există un acord care la modul general este pozitiv în sensul că este nevoie de o consolidare, dar ă, și aici uh, trebuie analizate elementele de amănunt, cu exceptarea Regatului Unit al Marii Britanii, în care aici uh, secretarul de stat specializat a respins ideea, iar în ce privește acordul uh, vis-a-vis -vis de uh, prevederile uh, OECD uh, au existat poziții diferite. Dar nu vreau să vă rețin atenția prea mult. Acestea sunt câteva constatări de început. Nu e cazul să intrăm acum în detalii. Poate ultima observație în legătură cu Elveția, care este o situație foarte particulară. Cred că Elveția merită atenția noastră pentru că uh, oferă un model de funcționare foarte interesant, un fel de agendă care împletește uh, trecutul cu viitorul. O parte din uh, acorduri au fost încheiate deja în vederea unei extinderi viitoare a Uniunii Europene. Au fost stabilite relații foarte speciale cu Elveția dar după aceea lucrurile, într-un fel, s-au stopat în uh, această viziune și acum relația este una foarte particulară, dar cred de asemenea că nu putem să o analizăm dispunând de prea puțin timp. Mihail. Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. La câteva dintre audieri în Parlamentul European am audiat o serie întreagă de experți și cum uh, ne-a explicat și colega Elisa Ferreira, am fost uh, la fața locului în șase țări și cred că a meritat să, facem, să depunem această muncă. Însă, între timp, putem constata că uh, în fiecare, din fiecare discuție, din fiecare dialog, din fiecare vizită, uh, au reieșit noi întrebări, noi chestiuni care solicită noi analize. Voi începe cu tematica denunțătorilor, a whistleblowerilor. A fost, s-a putut vedea foarte clar uh, ce destin au uh, cei care au curajul să atragă atenția asupra unor acțiuni uh, ilegale. Și cred că ar trebui să ajungem la un consens aici că legislația privind protecția acestor denunțători trebuie să fie revizuită. Din punct de vedere moral, nu poate fi acceptabil ca o persoană care atrage atenția asupra unei evaziuni fiscale, de exemplu, mai târziu să uh, fie adusă în fața instanței pe când cei care au făcut evaziunea fiscală, care este o infracțiune în majoritatea statelor, până la urmă nici măcar nu sunt urmăriți în justiție. Nu spun că um, dezvăluirea unor um, secrete profesionale este calea cea bună, către mass media este calea cea bună, însă trebuie să direcționăm lucrurile în așa fel încât în Uniunea Europeană, în statele membre, să se stabilească printr-o cooperare în domeniul justiției ca astfel de plângeri ale denunțătorilor să ajungă la autoritățile uh, statelor, să existe anchete și să existe o protecție a acestor martori, astfel încât aceștia să nu fie apoi uh, aduși în fața instanței și să aibă de plătit scump uh, pentru acțiunile lor denunțătorii, chiar dacă, um, așa cum s-a întâmplat în uh, Franța, um, în cazul unei doamne, nu a fost adusă în fața instanței, practic acum nu își mai găsește niciun loc de muncă pentru că nimeni nu vrea să angajeze pe cineva care a făcut așa ceva. Apoi, în ceea ce privește uh, contradicțiile. Pot să spun că a fost uimitor să vedem că în diferite țări, colegii din parlamente, dar și experți cu care am discutat, au spus foarte clar, da, uh, consideră că uh, legislația este un, că legislația fiscală este o chestiune și concurențială, care poate atrage avantaje din punct de vedere al concurenței, mai ales state membre mai mici au considerat că pot avea un avantaj de pe urma acestei concurențe fiscale și consideră că ar fi dificil, uh, din potrivă, dacă nu ar exista această concurență fiscală, să atragă investiții și să își uh, umple trezoreriile, să spun așa. Însă putem să ne întrebăm ce înseamnă un stat membru mai mic. Acest tip de argumentație a fost adusă în Belgia, dar și în țările de jos. Din punctul meu de vedere, aceste țări nu sunt mici state membre, ci mai degrabă țări de mărime medie. <clears throat> Deci ar trebui să mai discutăm despre aceste lucruri. În uh, principiu, concurența fiscală nu este nici ilegală, nici condamnabilă din punct de vedere moral, însă ne întrebăm ce ar, cum ar putea arăta o concurență fiscală echitabilă și ce înseamnă, pe de altă parte, practici uh, fiscale um, care să nu fie corecte. În Elveția, de exemplu, am aflat lucruri interesante, reacțiile au fost și încerc să spun lucrurile diplomatic, uh, e bine, reacțiile nu au fost întotdeauna câte poate de prietenoase, mai ales când puneam degetul pe rană, când uh, am fost într-un anumit canton, dar se întâmplă asta și în alte cantoane, deci se oferă un rabat fiscal anumitor întreprinderi, dar numai pentru profiturile obținute din uh, vânzări efectuate în afara Elveției. Deci, practic, în astfel de situație, oricine poate vedea că o astfel de construcție juridică este făcută pentru a atrage întreprinderi din străinătate. În 2017, conform guvernului elvețian, această practică se va încheia, însă am observat că este clar uh, că uh, această practică este folosită. Și în continuare există în Elveția și nu numai uh, construcții fiscale menite să atragă investițiile de capital din străinătate. Un element pozitiv din Elveția a fost că cantoanele au autonomie fiscală și deja din anii 50 au stabilit condiții cadru referitor la cum poate să arate o concurență fiscală justă între cantoanele elvețiene. Acolo s-au definit două solicitări minime. În primul rând, schimbul automat de informații. Deci, Elveția consideră că este obligatoriu ca între uh, cantoane și față de autoritățile fiscale naționale se, să se transmită datele uh, fiscale. Deci asta ar, ar um, fi și în conformitate cu propunerea Comisiei privind schimbul automat uh, de informații și apoi o bază comună de taxare este prezentă în Elveția și și asta corespunde propunerii Comisiei. Cu atât mai mult este regretabil că în anumite locuri am aflat că statele membre nu sprijină astfel de inițiative. Elisa, Elisa Ferreira s-a referit la uh, secretarul de stat pentru trezorerie din Regatul Unit, ministrul de finanțe, uh, care nu este de acord cu CCCTB, de exemplu. Deci există această contradicție fosta președinte a Public Account Committee din House of Commons, uh, Margaret Hodge, a spus că obținuse informații confidențiale referitoare la un așa numit sweetheart deal între autoritățile fiscale și întreprinderea Goldman Sachs, însă pe de altă parte autoritățile fiscale britanice ne-au asigurat că în Marea Britanie nu există astfel de decizii fiscale. Tax rulings. Deci, iată, un exemplu de uh, contradicții pe care ar trebui să le mai clarificăm. Încă două puncte pe scurt. În acest context, cred că merită să analizăm și chestiunile ce țin de uh, brevete și uh, inovații și mai ales proprietatea intelectuală. Aici avem de-a face cu un mare semn de întrebare. Se pune Uh, chestiunea substanței economice, a uh, dublei posibilități de uh, deducere pentru brevete, fără să se fi făcut în schimb activități de cercetare. Um, a fost o discuție foarte intensă, mai ales când am fost în vizită în țările de jos. Și un ultim punct referitor la paradisurile fiscale când ne uităm la mărimea economiei anumitor țări sau teritorii, precum uh, uh, Guernsey, Isle of Man, uh, Gibraltar, devine, este foarte uimitor să vedem ce, ce cantitate de investiții financiare se fac în aceste țări și din aceste țări. La o primă privire uh, reiese foarte clar că mijloacele financiare care au ajuns în această țară nu pot să uh, corespundă unor investiții în economia reală. Deci, clar, investițiile sunt făcute acolo pentru a uh, fi reinvestite în alte uh, economii uh, reale. Și um, în acest context, cred că trebuie să ne gândim cum abordăm astfel de paradisuri fiscale Elisa Ferreira și cu mine și președintele am discutat informal despre acest uh, subiect. Dacă nu am putea găsi un argument, de exemplu, în uh, piața unică europeană. Dacă avem o piață unică europeană cu libera circulație a capitalului, uh, libera circulație care a luat posibilitatea statelor membre să taxeze la sursă, e bine, dacă în acest context nu există posibilitatea ca la frontierele externe ale Uniunii Europene să se prevadă o, un mod de control, de, de taxare eventual, astfel încât să se evite și o dublă neimpunere. La ora actuală, pare în continuare să fie uh, posibil prin uh, tratate de uh, dubl, referitoare la dubla impunere, deci pare posibil să transfer fonduri în Trinidad, Tobago, insulele Barbados și așa mai departe, fără să se ajungă la o taxare a profitului. Nu pot eu să ofer soluții, însă cred că ar trebui să discutăm despre acest subiect. Mulțumesc! Merci, Michael. Annelise. Mulțumim, Annelise Dodd. Comment ça fait? Uh, merci, Monsieur le Président. Um, just very briefly a few comments. I agree with much... Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, sunt de acord cu ce, cele spuse de colegi și cred că discuțiile pe care le-am dus în această comisie specială vor fi foarte utile pentru mine și domnul Niedermayer când este vorba de raportul uh, din proprie inițiativă. Bineînțeles, Parlamentul a făcut de mai multe ori apeluri pentru îmbunătățirea reglementărilor în ceea ce privește taxa corporativă, însă cred că am aflat despre noi probleme, noi practici și noi probleme care vor avea nevoie de reglementare. De asemenea, aș dori să mulțumesc secretariatului pentru munca depusă în organizarea misiunilor. Două puncte pe scurt. Nu știu în ce măsură este public sau cunoscut tuturor faptul că belgenii la ora actuală Uh, analizează ideea de a schimba regulile privind uh, procesul uh, excesiv și poate că asta ar fi un prim rezultat al activității acestei comisii, pentru că am pus mai multe întrebări în acest sens când am fost în Belgia. Deci, iată, discutăm aceste lucruri și deja înregistrăm prime succese. Pe scurt, în ce privește cazul britanic, nu vreau să fiu injustă în niciun fel, dar nu mi s-a părut că secretarul de stat cunoștea în detaliu pachetul privind CCCTB când ne-am întâlnit cu el. Când am, ne-am întâlnit cu funcționarii, cred că mesajul care a venit a fost diferit. Și anume s-a sugerat faptul că anumite elemente ce țin de CCTB, care se referau la măsuri anti-BEPS, vor fi analizate într-un uh, spirit autentic de deschidere. Și acest lucru ni s-a spus și mai uh, târziu în documentele privite, primite de la guvern. Însă nu încerc să uh, las să scape statul meu pentru că am fost surprins, surprinsă de faptul că 100% din fondurile din toate insulele britanice sunt conforme cu toate reglementările existente privind taxele. Nu cred că toată lumea ar fi de acord cu asta. Doream să menționez acest punct pentru că a fost menționat. Mulțumim, domnul Viegaș. Obrigado. Eu cred că uh, uh, un... Mulțumesc. Cred că dacă ar fi să avem o imagine generală a acestor vizite. Eu cred că noi ne-am jucat propriul rol, deci cel de a colecta informații, de a intra în legătură cu toate părțile interesate într-un uh, cadru foarte complicat și uh, complex. Sigur, primim semnale de preocupare, ceea ce nici nu ne surprinde. Însă, după vizitele efectuate, ceea ce reiese, independent de bunăvoință care poate exista uh, din partea diverselor organisme, e totuși această preocupare în toate țările vizitate. Deci, pentru toate aceste țări există necesitatea de a uh, menține această capacitate de uh, a intra în competiție fiscală de a împiedica o situație în care uh, să avem anumite firme care plec din, pleacă din țară. Deci, până la urmă, acest fenomen este prezent, mai ales dacă privim lucrurile într-un context global, iar mai, mai apoi avem și apariția unei întregi industrii de uh, consiliere juridică, fiscală, uh, cu o serie întreagă de tehnici specifice, uh, firme care oferă mm, informații mult mai avansate decât ceea ce pot face administrațiile care vor să exercite o activitate de control. E o armată întreagă de consilieri care mm, uh, dau informații înainte de a putea interveni administrațiile statului. Nu mai mi-amintesc în ce vizită, însă cineva spunea că standardele OCDE privitoare la transparență sunt foarte vagi. Și în acest caz, aceste firme de uh, consiliere pot uh, evita aceste standardele, pot eluda și mai este și problema paradisurilor fiscale, paradis, uh, um, Adese care sunt o realitate, pradisuri uh, care, în care sunt implicate o serie întreagă de companii care nu colaborează cu noi. Noi, comisia noastră, ar trebui să accelereze lucrurile și declarațiile recente ale comisiei ne ajută. Comisia a spus că dorește, dorește să creeze o listă mult mai actualizată a paradisurilor fiscale este foarte bine, dar cred că asta este un rezultat și al muncii comisiei noastre. Ne trebuie să depășim această listă cu țările care colaborează și care nu colaborează. Trebuie să facem um, un recensământ mai detaliat. Trebuie să facem publică prezența acestor paradisuri fiscale, uh, inclusiv cele din interiorul granițelor Uniunii Europene și mi-a mai atras uh, ceva atenția, o idee provenită din Luxemburg, anume schimbul spontan de informații privitoare la acordurile uh, fiscale nu uh, produce niciun efect. Ni s-a spus că da, am transferat informația, dar n-am primit răspuns. Ceea ce cred eu că ne obligă la un lucru. Noi trebuie să facem publice aceste informații. Transferul de informații trebuie făcut public dacă noi dorim, într-adevăr, să uh, ne îndeplinim obiectivul fixat. Și încă ceva, în legătură cu raportul Creș, au fost uh, eliminate trei sau patru pagini care conțineau informații foarte importante care nu au ajuns în fața comisiei noastre. Noi trebuie să insistăm, trebuie să spunem că acest raport trebuie distribuit în integralitatea sa. Nu trebuie să fie eliminate informațiile care poate că sunt cele mai importante. Sunt cele care se referă la activitatea președintelui Comisiei, Juncker. Și încă ceva. Domnul Juncker ar trebui să participe mai mult la lucrurile comisiei noastre. Haideți să îl implicăm mai mult. Doamna Gomes. Je voudrais saluer le, les, les visites, donc le résultat de... Salut rezultatul vizitelor și informațiile uh, pe care colegii noștri le-au obținut ce rețin eu e că administrațiile noastre totuși au un nivel, un nivel foarte scăzut în materie de impozitare. Și consideră că asta ar fi un lucru normal și nu cred că lucrurile stau deloc așa. mai ales în cadrul monedei unice. De aceea cred că e foarte important ce vom scrie noi în raport. De asemenea, sunt de acord că trebuie să acordăm atenție celor care ne-au permis Eh, cu, prin denunțurile lor să eh, descoperim toate aceste informații. Nu putem să neglijăm eh, activitatea acestor whistleblowers, mai ales că unii sunt puși sub acuzare. Și vă mai rog să nu dăm uitării cazurile statelor membre care poate nu au neapărat, nu dispun de aceste acorduri eh, de decrete fiscale, însă au alte practici fiscale absolut injuste și inacceptabile. Mă gândesc la Portugalia, dar nu este un caz unic. Eh, Portugalia trece eh, prin măsuri de austeritate absolut practice și contraproductive din cauza troicii cu o nedreptate fiscală extraordinară uh, pe spezele contribuabililor care își plătesc impozitele. Și impozitele au crescut Iar uh, ministrul finanțelor uh, din Portugalia în 2013, a, în 2013 a spus că e o creștere brutală a impozitelor de mai mult de 30%. Deci un nivel de impozitare de mai mult de 50%, dar în același timp uh, existau firme care primeau scutiri și beneficii fiscale absolut netransparente de mai mult de un miliard de euro în 2013 Și chiar dacă autoritățile portugheze erau obligate prin lege să uh, facă publice aceste date, până astăzi au refuzat să dea publicității lista firmelor care au beneficiat de uh, aceste scutiri fiscale, ceea ce e absolut uh, de neacceptat din punct de vedere al dreptății și echității fiscale. Iată, în uh, Madeira avem un caz de paradis fiscal, ceea ce este inacceptabil. Lista uh, companiilor care au sede acolo, care au beneficiat de scutiri fiscale, este necunoscută. Deci măcar atât ar trebui să facă Parlamentul față de țară, Portugalia, care a trecut printr-un program de rigoare uh, bugetar uh, care a fost prezentat ca un succes, dar care n-a făcut decât să sporească datoria publică, a crescut emigrația, fel ca pe vremea dictaturii salazariste de acum 50 de ani. E vorba de emigrația forței de muncă cu o altă calificare. Costurile sociale au fost teribile. Deci măcar atât să facem, să facem lumină. Și să cerem comisiei să ne ofere explicații în legătură cu lista companiilor care nu doresc să colaboreze și cei care nu, cu țările care nu aplică raportarea. Deci ar fi minimum uh, ceea ce putem noi face. Președintele, mulțumesc, Ana. Putem întreba săptămâna viitoare chiar pe președintele Comisiei. Acum, Peter Simon. Mulțumesc la... Pentru mine, o concluzie interesantă a acestei vizite pe care membrii comisiei noastre au făcut-o în diversele state a fost că de regulă, sentimentul de a fi greșit nu l-am întâlnit pe nicăieri. Au fost invocate argumente, suntem o țară mică, nu dispunem de resurse, a fost mereu folosit că este nevoie să se întreprindă ceva pentru a spori uh, competitivitatea. Dar uh, dacă noi am întrebat dacă nu cumva Uh, s-a creat o concurență neloială, răspunsul uh, a fost negativ. Deci noi am primit mereu răspunsul că a fost necesar pentru a stimula competitivitatea să se încheie asemenea uh, contracte. Deci, concluzia este că dacă vom încerca să combatem metode individuale, statele membre vor încerca să găsească alte metode pentru a continua aceste practici. Și dacă ajungi la această concluzie, devine din ce în ce mai evident cât de importantă este transparența, pentru că fără transparență nu putem, nu putem progresa nici măcar un pas. Trebuie să știm ce tipuri de rulings există, pentru cine, pentru că trebuie să știm ce impozită. Dacă am constatat că în anumite țări 90% din profitul care ar trebui să fie impozitat este considerat a fi nesemnificativ, atunci cum poți să schimbi lucrurile? Deci trebuie să fie foarte clar care este baza comună de impozitare pe, și trebuie să existe transparență. Dacă știm unde, cât trebuie impozitat, care sunt regulile fiscale care se aplică, abia atunci vom fi în măsura de a avea o discuție despre niște linii generale directoare pentru sistemul fiscal în Uniunea Europeană. Pentru că Scopul nostru trebuie să fie ca și țările să poată să aibă o marșă de mișcare bazată pe corectitudine și să nu aibă de suferit datorită practicilor altora. Doar așa, baza de impozitare comună poate fi echitabilă în relația dintre statele membre. Pentru că Altfel, poate nu vom ajunge să consolidăm baza comună de taxare. Deci trebuie să existe o imagine de ansamblu detaliată despre cine, unde, ce impozit plătește. Acesta a fost impresia mea subiectivă. Poate, dar dacă nu vom schimba lucrurile, nici comportamentul statelor membre nu vor recurge la aplicarea măsurilor pe care ni le dorim. Transparența este cuvântul cheie. Mulțumesc. Am și eu câteva comentarii. Cred că, după cum au spus raportorii și uh, câțiva colegi de aici, uh, trecem la un nou capitol. Practic, în toate țările a existat o perioadă în care fiecare stat se considera ca liber să facă orice dorea în materie fiscală. Uh, și asta, bineînțeles, în situația în care ceilalți, nu prea știau ce se întâmpla în, uh, într-o țară anume. Și unii au spus sau au crezut că puteau face ce, dor, ce doresc ei în piața unică, în domeniul fiscal, la fel ca uh, alte, în situația în care alte țări sau poate aceleași totdeauna au tendința să fac abuzuri în momentul în care au putut uh, împrumuta la o rată foarte scăzută după intrarea în vigoare a euro. Deci a fost un fel de perioadă de exuberanță, însă uh, acum trecem la un nou capitol LuxLeaks poate uh, juca un rol important, însă a venit după alte uh, destăiniri, cum ar fi Offshore Leaks și altele, astfel încât, mm, iată, acum de 2 ani deja în SUA, uh, prin recomandările G20 și ale OCDE-ului, a, a început să schimbe starea de spirit și vedem astăzi că cel mai important și asta e valabil pentru firme și s-a spus asta în cursul dimineții, adevărat și pentru state, mai ales cei care vor să, cele care doresc să fie centre financiare în care să se afle uh, organisme internaționale. Reputația e un element cheie, încrederea și reputația. Și astăzi reputația e bazată pe seriozitate, acum câțiva reputația se baza pe abilitatea de a nu respecta regulile, dar acum s-a, am întors pagina. Trebuie să firmele să dea dovadă de seriozitate. Asta ar fi cel mai uh, contundent uh, argument. Și după cum s-a mai spus, cuvântul ruling figurează în statutul nostru de comisie temporară, dar ruling nu e problema. Uh, Ruling e un cuvânt care simbolizează, simbolizează planificarea uh, fiscală agresivă. Statutul nostru spune ruling and other practices. Harmful practices și harmful, adică dăunătoare, sunt anumite decizii. Nu numai. Există și multe alte practici de care vorbea Ana Gomes, în Portugalia, dar avem și alte exemple și vom mai avea, desigur. dincolo de țările de, uh, care au fost afectate până acum și care au fost analizate prin misiunile noastre. Pe mine m-a frapat, asta uh, vă spun cu titlul personal, mai ales în relațiile cu parlamentele naționale, unde ne-am deplasat, că există un consens național ca să se apere caracterele specifice naționale. Asta, deci, uh, și uh, asta fac și cei de la putere și cei din opoziție și surprinzător, inclusiv experții și la nivelul universităților ni se demonstrează cu argumente mai mult sau puțin științifice că în țara respectivă există sistemul cel mai obiectiv, cel mai neutru, cel mai etic, cel mai bun din punct de vedere economic. Asta doar uh, ca să mai și surâdem însă situația asta trebuie să ne facă să fim conștienți că datoria noastră este să ajutăm uh, pe toată lumea să treacă la acest nou capitol ca să schimbăm cultura uh, celui mai șmecher, uh, să trecem la cultura celui mai serios, celui mai obiectiv, mai solidar. Și cred că așteptările sunt mari. Nu doar, nu, nu, nu ca să vedem ce s-a întâmplat în, cu tare sau cu tare țară în anii 90, ci să vedem ce se întâmplă la ora actuală, după LuxLeaks. Pentru că uh, a fost frapant că peste tot unde ne-am deplasat, practic în toate statele membre, în general, administrațiile fiscale și guvernele au fost obligate să țină cont de aceste uh, destăinuiri și fie să schimbe legislația, fie să schimbe practicile, fie ambele, inclusiv în Elveția. Și pentru raportor, dar pentru noi toți, uh, se impun niște judecăți. Că uh, Luxemburgul și-a schimbat modul de a trata aceste uh, decizii, ruling-uri. Oare ăsta e progresul pe care îl așteptam? Apoi, belgienii la care se referea Elize și belgenii și-au adaptat propria administrație fiscală și atunci când uh, ne-am întreținut cu administrația fiscală belgiană, acea excess profit tax, deci taxa pe profiturile în exces, încă mai era în aplicare și făcea obiectul uh, unor justificări din partea administrației fiscale belgiene. Nu știu dacă așa stau lucrurile în continuare. Și dacă da, considerăm că această legislație este acceptabilă, totuși ar fi surprinzător dacă răspunsul ar fi administrativ, apoi, a, a, da, dacă răspunsul ar fi afirmativ, mă scuzați. Uh, prietenii noștri irlandezi, uh, cred că dacă au eliminat acea double Irish, uh, toate problemele au fost rezolvate. Mă pot gândi și la cazul țărilor de jos, cu niște transformări la nivel legislației fiscale M-am gândit la fondurile patrimoniale din Elveția. Oare uh, eliminarea anumitor legi foarte criticabile înseamnă un adevărat progres sau, în anumite cazuri, s-a înlocuit un sistem cu altul. Noi trebuie să decidem și să judecăm. Și și noi vom fi uh, judecați uh, pe această bază. Și încă un punct asupra care vreau să insist, mai ales Uh, înaintea audierii foarte importante cu, de săptămâna viitoare cu Comisia Econ, uh, cu cei mai înalți reprezentanți ai Comisiei Europene, e situația de urgență. Administrațiile financiare au o foarte mare capacitate de a tot câștiga timp. În plus, sistemul comunitar are și el aceeași capacitate. Nu că câștigă timp, ci pierde vremea. Plus că e nevoie de unanimitate. Iar uh, actualitatea vine întotdeauna cu subiecte care par să fie mai urgente și mai importante pentru miniștrii de finanțe sau pentru summiturile europene, însă eu sunt convins că reușita Parlamentului, cu lucrările Comisiei noastre și uh, ale Comisiei ECON, reușita constă, va consta în capacitatea noastră de a menține presiunea pentru a obliga să fie făcute alegeri politice majore în cursul acestui an, pe durata președinției luxemburgheze. Aici sunt puțin, uh, personal spun, sunt puțin dezamăgit de propunerile Comisiei Europene, care sunt prea vagi atât în ce privește uh, conținutul, cât și în ce privește calendarul. Calendarul e un element cheie. Ce nu se va decide în acest an, se va decide peste 20 de ani. Și insist. Am destul experiență ca să îmi permit să spun asta. Știu că și instituțiile europene, și ministerele de finanțe, au capacitatea asta de a tot eluda problemele dificile, a le tot întârzia până la calendele grecești. Se mai face o comisie, se mai face un studiu, se mai așteaptă alegeri, se mai așteaptă propunere la cutare și cutare organizație internațională. Europa nu face pași înainte decât când are un termen strict și când se fac eforturi ca să fie și respectat un calendar strict. se fac eforturi în fine, asta la modul ideal. Mă rog, mulțumesc pentru aplauze și vă mai spun totuși că uh, ne afectează hipoglicemia, nu mai dorește nimeni să intervină, am epuizat o de zi, vă mai spun că ne reîntâlnim pe 2 iulie uh, pentru o reuniune foarte importantă și până atunci uh, încurajez pe raportorii noștri, pe care și felicit de altfel, de a continua colaborarea cu raportorii din umbră. Avem nevoie de proiectul lor de raport uh, cât mai curând posibil. Mulțumesc!